Now, eh, I'm waiting for members. Bună dimineața, aștept să sosească membrii. Da. M-am plictisit să aștept, e deja 9 și 6. Bună dimineața tuturor. Să vedem rezultatul ședinței coordonatorilor. În primul rând, adoptarea agendei din ianuarie, care s-a făcut în baza sau pe, în legătură cu rapoartele și avizele. Consilierii de politică să rugați să facă mai puțină gălăgie în sală. În cu rapoarte și avize, am desemnat pe domnul Valensa de la PP pentru regulamentul uh, privind inițiativa cetățenească, în legătură cu monitorizarea aplicării legislației europene și tabela de marcaj uh, în privința justiției am amânat în legătură cu recomandări contestate a fost o solicitare de în legătură cu 599 și o solicitare GUE la 617 care s-a aprobat. 624 s-a amânat până la ședința următoare și toate celelalte s-au aprobat în conformitate cu propunerile mele de compromis. Vista de documentare în Lusația, în Germania, a fost prezentată cu un program actualizat, iar membrii încă mai pot să se înscrie să participe la această vizită de documentare. Patru noi membri, doi din oficiu și doi membri cu drepturi de plină, dar trebuie să vă exprimați interesul înainte de 27 noiembrie. După cum știți, am cerut biroului să traducă anexele la documentul privind bunăstarea copilului. Acum s-au cerut traduce și în franceză și în engleză. Dar o corectează cineva ca în franceză și germană, pentru că în engleză. Am spus franceză și germană, zice vorbitoare. Da, deci în franceză și germană și asta e. În legătură cu studiile Departamentului de Politică și Atelierul și proiectele STUA, termenul limită pentru propuneri 27 noiembrie la 10 dimineața, follow-up în, în legătură cu FACTA, petiția 1088 cu <clears throat> conformarea la ce privește contul am cerut un studiu de la Departamentul de Politică C și așteptăm răspunsul comisiei pe care îl așteptăm până la jumătatea lui ianuarie. Între timp, coordonatorii se vor gândi la acțiuni suplimentare la nivel european în ședințele din ianuarie-februarie. Am decis să urăm bun venit pentru o scurtă vizită unei delegații din Parlamentul Marocan, fără schimb de Uh, păreri, doar o, un schimb de politețe, fiind o vizită de curtoazie. Și termenul limită pentru depunerea de voturi uh, pe părți sau separate, noul termen este cu două zile de lucru înainte de ziua votului la prânz, deci cu două zile înainte. Și cam atât era. Și acum trecem la petiția everything happened that da, ce melodie minunată. Tocmai mi s-a spus că petenții nu sunt în sală, sunt încă pe drum. Hm, ce putem face? Yeah. So, where did the music come from? Și muzica de unde venea? Era telefonul cuiva sau ce era? Wow, but let's enjoy the music meanwhile. Păi mai puneți muzică între timp.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 cred că nu e muzică, e banda sonoră a unui film legat de petiția următoare. So, thank you very much for being here very early. Vă mulțumesc celor care sunteți aici de vreme. La 37.14 de pe ordinea de zi să hotărâm să ascultăm această petiție înainte, dacă sunteți de acord. Și reprezentantul comisiei e prezent, minunat. Haideți să folosim uh, uh timpul pe care am petiția 37 cu privire la construcția unei autostrăzi pe lângă orașul Orlean. Domnul Jean-Marie Salomon, petentul e aici împreună cu consilierul și o să vă dau cuvântul. Il y a un film. E un film. Ok. Let's look at the film. Haideți să ne uităm la film.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 maybe I should just... Bun. Poate ar fi bine să vă explic acum că membrii spanioli care doreau să vorbească despre punctul anterior o să se supere, dar nu avem ce face, pentru că petenții nu sunt prezenți. Ca să nu pierdem vremea, cred că putem fi de acord să mergem mai departe, nu? Și acum o să mă adresez lui Jean-Marie Salomon, Thierry Sole, și vă dau cuvântul timp de două minute dacă vreți să ne mai explicați problema. Doamnelor și domnilor parlamentari, în numele celor 220 de membri ai societății de Val pe care o prezidez. Vă mulțumesc pentru primire. Sunt însoțit de domnul Soler, membru al asociației și ales în Consiliul Departamental Loare. Frumosul departament Loare, la sud de la Paris, e traversat de Loara, cel mai mare fluviu încă sălbatic din Europa. De peste 20 de ani, lângă Orleans și la 3 km în aval de un pod existent la Jarjo, Consiliul Departamental încearcă să impună un proiect de deviere rutieră de 15 km care cuprinde un uh, pod banal de 600 de metri pe luară. Acest proiect de 100 de milioane de euro amenință biodiversitatea uneia dintre cele mai frumoase segmente din <clears throat> luarea mijlocie. Situl e în centrul unei zone de patrimoniu mondial UNESCO clasate ZPS și ZCC, Natura 2000, ZNIEF, ZICO și protejate de diverse alte regulamente franceze. În ciuda rezoluției dumneavoastră de pe 23 septembrie 2008, care denunța încălcările potențiale ale directivelor Habitat și Păsări, proiectul a continuat și revenim la dumneavoastră pentru că anul trecut a fost autorizat printr-o declarație de utilitate publică a prefectului din Loare. Toate acestea, noua infrastructură n-a răspunde la niciuna dintre cerințele articolului 6 din directiva 92-43, ce ne aduce atingere gravă stării de conservare a speciilor și habitatelor lor, ea nu răspunde la niciun motiv imperativ legat de vreun interes public major, iar alte soluții satisfăcătoare au fost ignorate. Atingerea aduse mediului ar fi extrem de grave, întrucât proiectul e prevăzut unde urbanizarea Orneon lasă loc uh, unei zone verzi. Podul ar <clears throat> Fie amplasat într-un loc în care subsolul casic e extrem de fragil. Acolo există o biodiversitate excepțională, mai mult de 150 de specii de păsări sălbatice, peste 30 de specii de liberule, 9 specii de lilieci, uh, vegetale um, și alte zone protejate. Consiliul Departamental afirmă că realizarea ar avea doar o, un impact neglijabil. Cu toate acestea, deși există inventarii vechi și foarte lacunare, studiul de impact avea 74 de specii patrimoniale protejate, în special în anexa 1 din directiva păsări. Unda verde care a fost dată de prefect pentru distrugerea sau perturbarea intenționată a speciilor animale protejate și distrugerea, alterarea, degradarea zonelor de odihnă sau de reproducere inacceptabilă, ținând cont uh, de așa avantaje foarte mici. De fapt, proiectul acesta nu are utilitate publică dovedită, și nu există niciun motiv imperativ de interes public major care să justifice. Din 1996, proiectul s-a bazat pe o previziune privind creșterea continuă a traficului rutier. Din potriva în luare, au existat uh, reduceri la Podoja Jo, traficul e doar de 80% uh, cel care ar fi justificat de bine. Șeful de șantier a subliniat uh, <clears throat> problemele pentru riverani, iar studiul de impact a arătat, fără să fie contestat, că proiectul nu reduce mult aceste efecte negative. Din potrivă, cumul de trafic existente și cele care ar apărea în comunele învecinate ar aduce mai multe automobile și camioane, mai mulți kilometri parcurși, mai mult zgomot, accidente, poluarea aerului, deci mai multe probleme. Iată cum beneficiul așteptat de această deviere se dovedește extrem de redus și mai mic decât inconvenientele previzibile. În fine, niciodată nu s-a preconizat o soluție alternativă amenajarea intersecțiilor la extremitățile podului existent, crearea unei pasarele pentru biciclete, crearea de orare la uzină au fost îndepărtate. Ca de altfel și variantele de traseu care ar fi avut un impact mai redus asupra mediului. În concluzie, pentru a se revizui acest uh, proiect distrugător. Solicităm din partea dumneavoastră confirmarea cerinței dumneavoastră de a se respecta directivele europene și punerea în aplicare rapidă a unei proceduri care să își propună să oprească acțiunile. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim, domnule. Acum, domnul Spike are cuvântul. Merci. Mulțumesc. Comisia a luat la cunoștință de petiția actualizată care se la impactul proiectului pe cele două situri Natura 2000. Cu toate acestea, prima constatare este că procedurile prevăzute de legislația din Uniunea Europeană au fost respectate la acest proiect. Nu o să intru în amănunte, dar dacă doriți, pot să prezint o listă cu diverse proceduri pe care le-am notat. În aceste condiții, Comisia consideră că într-o prima etapă ne revine asociațiilor care contestă proiectul să se adreseze un judecător național care să se pronunțe în legătură cu legalitatea în ce privește aplicarea legislației Uniunii. Am aflat că, de fapt, au și făcut acest lucru. În paralel, întrucât proiectul ar avea un impact asupra numeroase specii de păsări și asupra habitatului de interes comunitar, Comisia poate să examineze legalitatea măsurilor uh, compensatorii care sunt notificate de statul membru în baza articolului 6 alineatul 4 din directiva Habitat. După caz, putem solicita clarificări autorităților franceze. Pe fond, petentul sublinează că proiectul n-ar urmări imperative majore de interes general, cum cer articolul 6 alineatul 4 din directiva Habitate. Dar noi subliniem că proiectul vrea să reducă probleme pe care le creează traficul, atât pentru sănătate și securitatea publică, care sunt motive valabile. Apoi orice problemă de proporționalitate a proiectului ar fi mai bine să fie contestată în fața unui judecător național. Comisia n-a identificat motive justificate pentru a interveni și deci invită petenții să-și continue acțiunea în fața instanțelor naționale. Thank you very much. Mulțumim. Haideți să deschidem discuția pentru membrii care doresc să intervină și aduc aminte tuturor că e o petiție care deschisă de 12 ani. Deci e foarte ciudat că a tot trecut atât timp, an după an, și nimeni nu și-a mai nicio răspundere. Deschidem discuția pentru colegi. Margaret. Margaret. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost într-o misiune de documentare în zona respectivă, cu mult timp înainte acum cel puțin 5 ani. Dar era foarte clar că planurile pentru această șosea în această zonă extraordinară nu se justificau. Era un drum cu plată care n-a fost inclus în modul de transport. Și au zis, hai să construim încă o autostradă pentru că nu o folosim pe cealaltă. Nu știu dacă lucrurile s-au schimbat între timp, n-am mai putut să examinez, dar era clar că ideea autorităților de a intra în această zonă fantastică nu, nu se justifică. Atât timp cât nu se întâmplă nimic, există tendința <clears throat> la comisie, îmi pare rău, nu vreau să insult pe nimeni, dar și la comisie, dar și în altă parte, dar să nu-și asume răspunderea. <clears throat> Să se ascundă sub radar și după care e reacția post-mortem a comisiei. În fine, poate nu e vina noastră, dar <clears throat> Iată de ce m-am numărat printre cei care au insistat să menținem această petiție deschisă, pentru că e o amenințare clară pentru o zonă extraordinară. <clears throat> Lista de documentare, vreau să vă aduc aminte, a avut loc în 2007, deci cu mult timp în urmă, cu 10 ani în urmă. Bun, mai dorește cineva? Eleonora. Eu sunt de cu... Sunt de acord cu ceea ce a spus colega noastră Aucan. Petiția trebuie să rămână deschisă. Deși au trecut atât de mulți ani de când e deschis această petiție, e clar că nici Comisia Europeană nu face nimic, are spune că nu niciun temei pentru a interveni, cât și autoritățile locale care clar tergiversează lucrurile și uh, ignoră argumentele atât de concrete și uh, solide prezentate de petenți. Uh, Acolo sunt niște opțiuni politice. E în primul rând vorba de viabilitate. Se continuă în continuare cu modelul uh, bazat pe ciment și pe automobil, în loc uh, să-și dea seama că în 2017 ar trebui să se investească altfel pentru a nu distruge un peisaj atât de frumos. Deci petiția să rămână deschisă și dacă trebuie scrisă nu știu câta scrisoare din partea comisiei noastre, de ce să nu o facem pentru a pune reflectorul asupra acestei probleme? Mulțumesc! Thank you, Peter. Mulțumesc, Peter, iar. O observație de ordin general um, și ceva mai concret. Am mai criticat asta că atunci când se planifică mari proiecte, Comisia spune tot timpul, pornim de la premisa că statul uh, respectă reglementările. De mai multe ori am spus la această comisie că trebuie să existe o intervenție în perioada de planificare, cel puțin un dialog constructiv. Nu să spunem îi lăsăm să facă toată proiectarea și după aia decidem dacă, <clears throat> la nivel de comisie, dacă uh, în proiectul respectiv ceva este, totul este în regulă sau nu. Deci, cred că trebuie intervenit mai repede, pentru că când se intervine mai devreme, de cele mai multe ori se, poate, se pot corecta lucruri cu acordul ambelor părți. Cu cât se continuă mai mult, cu atât conflictul uh, este mai probabil. Eu le-aș recomanda petiționarilor să epuizeze căile juridice din Franța, pentru că instanța trebuie să decidă Deci să se puizeze căile de atac. Însă un lucru nu l-am înțeles eu. N-am înțeles dacă au început sau nu cu construcțiile. Tocmai de aceea eu aș închide petiția, nu pentru că sunt mulțumit de ce se întâmplă, ci și pentru că trebuie să spunem că Bruxelles nu mai poate ajuta. În momentul de față mai ajută numai uh, procedura din instanță. Mrs. Colson. Bun, doamna Colson. Mulțumesc. A trecut atât de mult timp, nici nu eram în comisie când a început. Dar văd o tendință nefericită, regretabilă la multe dintre petițiile de astăzi. Se pare că comisia e foarte slabă, foarte timidă în intervenții și în răspunsuri. Aș vrea doar să spun că colegele mele au dreptate. Trebuie să păstrăm această petiție deschisă. Mulțumesc. Margaret, un lucru de care nu știam. Am concentrat atât mult pe un caz danez, îmi pare. Ce am aflat acum era că și Comisia și o nouă strategie a Comisiei să spună că mediul ține de lucruri mărunte, nu e economie și deci Comisia nu se bagă. Știu că nu e Digi Environment de părerea asta, dar e o poziție a strategiei pentru o mai bună legiferare și modul în care Comisia încearcă să evite să se implice în cazuri care încalcă legislația e vizibilă și în cel mai recent răspuns, din câte știu, că toate astea se pot rezolva la nivel național, nu trebuie să ne amestecăm. Mi-aduc aminte de domnul Timmermans, care a încercat să distrugă directivele pentru natură. N-a reușit și slavă Domnului că n-a reușit, dar e în uh, mintea lor să nu-și asume responsabilitatea pentru legislația de mediu, lucru de care trebuie să ne ocupăm. Nu știu dacă, probabil că nu domnul de aici e responsabil, dar trebuie să țină cont de asta. Comisia, de fapt, <clears throat> coboară ștacheta în privința mediului cât de mult poate. Mulțumesc. Mulțumim, nu am alți vorbitori pe listă. O să dau cuvântul din nou petenților pentru a rezuma și eventual pentru a face un pas suplimentar. Deci vă dau încă două minute. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund la câteva din întrebările puse. Proiectul a durat foarte mult, deci peste 10 ani. De fapt, e un proiect conceput acum 20 de ani. Consiliul Departamental a încercat de mai multe ori să ducă la bun sfârșit acest proiect. Au abandonat de mai multe ori din cauza riscurilor pe care le presupunea această construcție. Noi cerem noului Parlament să se pronunțe, deoarece proiectul a fost reautorizat um, acum un an și deci se intră în faza în care ar putea începe lucrările. Deja au început frișări în zonă, deci o parte din pădure deja e distrusă, începe să fie distrusă și, clar, lucrările vor dura mai mulți ani, însă deja pot demara. Din partea Comisiei am auzit că suntem încurajați să rămânem în sistemul uh, judiciar francez. Asta a făcut asociația noastră de ani de zile, însă nici măcar nu avem o dată pentru, pentru procesul în prima instanță. Gândiți-vă că după aceea ar trebui să facem apel, uh, gândiți-vă cât de mult ar dura. Deci noi ne temem că până la urmă proiectul va fi construit înainte ca justiția franceză, franceză să-și dea avizul în legătură cu legalitatea proiectului. Există aici un conflict de interese. Încercește Comisia de Anchetă Publică și Consiliul Departamental. Și de aceea vă rugăm să verificați și dumneavoastră activ interesul major al acestui proiect, pe de o parte, și pe de altă parte să uh, evaluați impactul asupra mediului, pentru care nu se poate compensa, ar fi o pierdere irreversibilă de specii de păsări care trăiesc în acest habitat. Deci v-am ruga să îi solicitați guvernului francez să facă aceste verificări și să nu lase doar colectivitatea locală să lanseze acest proiect, care, după cum vă spuneam, e deja uh, început. Mulțumesc! Mulțumim! E într-adevăr un subiect foarte delicat. E o petiție de... E un proiect de 20 de ani, încă nu s-a găsit o soluție. Vă mulțumim încă o dată pentru faptul că v-ați adresat Parlamentul European. Da, e drept. E o problemă care e tot trimisă din curtea noastră în curtea <laughs> Franței. Însă e clar uh, o petiție care are de-a face cu dreptul comunitar. Directiva Habitatul, Directiva Natura 2000, uh, articolul 6 din Directiva uh, Habitatul, articolul 6 aliniatul 4. Deci ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru întreaga Uniune, nu doar pentru Franța. Dat fiind că este și o cauză pendinte în justiția franceză, Comisia a hotărât că acea curte trebuie să uh, vină cu o hotărâre judecătorească. Da, e o cauză în, uh, pe rol, însă eu ar trebui să... Eu vreau să vă sugerez următorul lucru, să arătăm că într-adevăr există aici un interes de mediu foarte clar și că s-ar putea să existe conflicte de interes, încă, însă că trebuie să ne asigurăm că sunt asumate uh, responsabilitățile ce le cuvine autorităților franceze. Deci eu zic să transmitem o scrisoare autorităților din Franța și să le reamintim că ar trebui să se țină cont de considerentele de mediu în uh, măsura cea mai mare posibilă atunci când sunt puse în aplicare direct, uh, directivele. Să le arătăm că există un conflict de interese și să îi rugăm să țină cont de toate acestea înainte de a continua cu proiectul. Atâta timp cât nu avem un răspuns din partea autorităților franceze, nu avem cum să închidem această petiție. Trebuie să o lăsăm deschisă și în scrisoare să arătăm clar că vrem un răspuns urgent în scris din partea autorităților franceze și dat, fiindcă e o, e un, o cauză pe rol în Franța, e ceea ce putem face acum. Margaret. Mă scuzați că intervin din nou. Mă întreb dacă nu există o evaluare de uh, impact asupra mediului valabilă efectuată de autoritățile franceze cu niște recomandări. Când am avut vizita de documentare, am uh, transmis și atunci niște recomandări comisiei. Cum a răspuns atunci comisia? Mie mi se pare că, într-adevăr, comisia nu prea face nimic. Și chiar avem de pierdut din cauza asta. Deci mie mi se pare că de fiecare dată se va face autopsie din partea comisiei. E tot ce se face din partea comisiei. Atunci se lansează procedurile de încălcare, însă de fiecare dată se întâmplă după ce lucrurile se întâmplă, nu înainte. Sunt de acord, spune doamna Wikstrom. Însă, pentru ca noi să continuăm. Peter, iartă-mă, nu ți-am dat cuvântul. Un lucru aș dori să completez. Mm, e ceva care mă supără. Mi-aș fi dorit să fie prezenți niște colegi din Franța care să ne explice mai bine lucrurile. Ce mă irită puțin în ceea ce privește căile de apel. Există uh, proceduri urgente de cele mai multe ori, pentru că judecătorii înțeleg că nu are niciun sens să iau o decizie uh, odată ce s-au început, uh, odată ce răul e făcut, deci odată ce s-au început lucrările. Deci ar trebui mm, și nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu se ajunge la acest proces. Întrebarea este să le trimitem, uh, să le scriem oare colegilor noștri ca să întrebăm uh, ce se întâmplă, oricum ar fi și cine ar avea dreptate, nu se poate ca un proces să dureze atât de mult. Ar trebui să fie o procedură accelerată. Și se pare că nu este cazul. Ca să folosesc un termen deloc juridic, nu sună deloc bine ce se întâmplă. Noi nu suntem o instanță. Însă am putea pur și simplu să ne interesăm dacă uh, Lucrurile chiar sunt așa cum o prezintă petiționarii. Când există mijloace juridice, ele trebuie să poată fi folosite. Pentru că dacă Um, se dacă se face proiectul și judecătorul decide că um, nu aveau dreptate cei care l-au făcut, bun, se dă o despăgubiri, dar petiționarii nu-și doresc despăgubiri, nu-și doresc bani, doresc menținerea mediului. Deci poate că le scriem și autorităților locale, mă interesează foarte mult dacă... Peter, nu putem să începem să le cerem informații colegilor. E un caz pendinte în fața justiției. Deci trebuie să ne adresăm autorităților franceze, să le cerem evaluarea de impact și să le cerem să respecte cele două directive existente în domeniu ce putem face și să le cerem un răspuns în scris cât mai urgent. eu cred că e singurul lucru pe care putem să-l facem în momentul de față. Sunteți de acord? Excelent, mulțumesc. So, thank you for, to the petitioners. Le mulțumesc în primul rând petiționarilor. Știți că noi vom uh, supraveghea ce se întâmplă, vom uh, lua legătura cu autoritățile franceze. Suntem conștienți de faptul că există un conflict de interese, însă ei trebuie să acționeze uh, respectând pe deplin directiva. Bine, atunci, haideți să trecem la petiția anterioară, 2582, în legătură cu trenul de înaltă viteză Madrid-Mursia. Cred că au venit acum uh, petenții, le urez bun venit. Și petiția 19 în legătură cu secțiunea subterană a acestei linii de mare viteză care trece prin orașul Mursia. Domnule Contreras uh, Rivera, vă dau cuvântul dumneavoastră și o altă petente care nu vrea să își uh, um, dezvăluie identitatea. Buenos días, estimados miembros del Bună dimineața! Stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, vă mulțumesc pentru faptul că acordați atenția ce se întâmplă în orașul nostru, Mursia. În ultimii 30 de ani am luptat pentru ca intrarea trenului de mare viteză să fie făcută în subteran, intrarea orașului nostru. În 1995, în 2016, 2006, a um, au existat convenții pentru a obliga această um, uh, linie subterană. S-au făcut și guverne, însă guvernul a renunțat la um, uh, îngroparea traseului, dorind ca trenul practic să fie uh, la suprafață. Deci după ani de zile, după ce avem avut această petiție, Acum uh, s-a prelungit uh, partea subterană de 1100 de, cu 1100 de metri și mai lipsesc doar 6 km pentru a avea întreg traseul subteran, așa cum am cerut noi. Curtea Europeană de Justiție a condamnat de mai multe ori regatul spaniol pentru încălcarea sistematică a legislației de valoare de impact asupra mediului. Când uh, s-au uh, făcut aceste uh, căi ferate de mare viteză sau când s-au construit autostrăzi, e o situație ca cea cu care ne confruntăm noi. Nouă ne e imposibil să solicităm uh, înghețarea lucrărilor din cauza nerespectării uh, normelor de mediu. De aceea cerem uh, Uh, procurorului care se ocupă de mediu, i-am cerut procurorului să prezinte o plângere, însă autoritățile spaniole nu i-au recunoscut legitimitatea acestui procuror. Și de aceea suntem astăzi aici, deoarece s-a încălcat clar legislația europeană, mai ales Convenția de la Arhus, așa cum am arătat. Toate aceste informații sunt în dosarele pe care le-am adus și le puteți uh, consulta. Vreau să vă prezint situația mea și a mii de oameni de acolo. Eu trăiesc într-o zonă care e în afara uh, traseului subteran de 1100 de metri. Suntem într-o zonă unde deocamdată nu este um, um construită linia. Iată, suntem obligați să trecem prin acest pasaj subteran, unde, din păcate, foarte multe persoane la un moment dat se drogau cu heroină. E un pasaj uh, subteran pe unde nu aș vrea să treacă, de exemplu, fica mea. Mii de uh, vecini trebuie să treacă pe aici noi, copiii noștri, pentru a merge la școală, la spital, uh, la biserică. Ficele noastre trebuie să treacă pe aici, uneori noaptea, în timp ce noi stăm uh, neliniștiți până când auzim că bat la ușă. Puneți-vă în pielea noastră. De tineri am tot auzit promisiuni și am văzut cum promisiunile astea nu s-au concretizat și nu s-au respectat. Suntem mii de persoane. Nu putem trece prin aceste pasaje subterane care nu sunt, de exemplu, uh, accesibile persoanelor cu handicap. Noi nu vrem un oraș împărțit așa de calea ferată. Vrem o lume mai bună pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri măcar. Și de aia suntem aici. Mulți dintre noi credem că acest tren de înaltă viteză ar trebui să ajungă în orașul nostru pe sub pământ, însă ne-au mințit și trenul va ajunge la suprafață până la urmă, va intra la suprafață. De aceea credem că e important ca dumneavoastră să faceți tot posibilul pentru ca procurorii să îi poată apăra pe cetățeni, pentru ca puterile în stat să fie într-adevăr uh, uh separate. Nu închideți această petiție doar prin supravegherea dumneavoastră. Suntem siguri că promisiunea guvernului de a uh, face un pasaj subteran pentru acest tren uh, uh va deveni realitate. Vă mulțumim! Acum îi dau cuvântul și dumneavoastră, celuilalt petiționar. 5 minute. Domnul Contreras, Rivera. Doamnelor și domnilor, de 30 de ani, iată, între timp părul meu de corb a ajuns să fie alb. Mulți dintre prietenii mei cu care am început această luptă, între timp, și-au pierdut viața. Unul din prietenii mei uh, a murit, de pildă, din cauza cancerului. 30 de ani de promisiuni respectate. Când 2006 s-a semnat un pact pentru a avea uh, un traseu uh, subteran, credeam că e totul bine. În 2009 s-a aprobat uh, um, declarația de impact asupra mediului, s-a făcut o reformă urbanismului, însă după aceea, în 2012, uh, proiectul s-a schimbat și trenul urmează să ajungă la suprafață. De atunci, în fiecare marți, manifestăm, ieșim în stradă. Am ajuns să avem cea mai mare manifestație din Mursia din cauza acestui probleme. Astăzi, de 70, se fac 73 zile de când mii și mii de cetățeni ies tot timpul uh, în sal, în stradă, însă n-a fost suficient și de aia suntem aici. Și e păcat să vedem că, din păcate, doar atunci când Uniunea Europeană a stat cu ochii pe el, uh, statul spaniol a început să facă ceva. Întâi au uh, băgat uh, prin uh, prin pasajul subteran 500, uh, 500 metri, apoi încă 600 de metri. Dar nu și-au respectat promisiunile. Am denunțat această ilegalitate în toate instanțele. Și procurorul pentru mediul înconjurător a vrut să intervină și a arătat că legislația spaniolă nu respectă legislația europeană. Însă nu i s-a recunoscut legitimitatea acestui procuror și am denunțat asta aici, în Parlamentul European. Și am făcut-o și la primăria orașului Mursia, care a făcut un studiu în care se recunoștea uh, posibilă posibila ilegalitatea proiectului. Să nu s-a întâmplat nimic. Doar când am ajuns aici, pentru a denunța nerespectarea promisiunilor, uh, fracționarea segmentarea lucrărilor, faptul că se încalcă legislația de mediu, deci doar atunci guvernul Spaniei a început să se miște puțin. De aceea vă rugăm, lăsați petiția deschisă. Ă, trebuie să evaluați totul, trebuie să trageți toate sforile posibile pentru a opri această nebunie și pentru ca asta să nu se mai întâmple în altă parte. Trenele de înaltă viteză deci aceste trenuri se apropie de orașul nostru, se construiește un zid, orașul nostru va fi împărțit în două și cartierul în care sunt eu va fi practic uh, complet izolat de restul orașului. Situația actuală e, com- e o nebunie proiectul actual de a aduce trenul la suprafață nu are nimic de a face cu proiectul inițial. Se vor uh, separa cartierele, oamenii care sunt vecini, dar um, acum nu vor mai avea acces unii la alții, vor trebui să circule cu automobilul. Da, înțelegem că trebuie făcute sacrificii. Însă dacă ar fi niște sacrificii pentru ca trenul să vină pe sub pământ, ok, însă nu. Ei vor un tren la suprafață uh, nu așa cum s-a stabilit inițial. Da, sunt cartiere uh, umile, aceste cartiere modeste, unde părintele Tolmio, despre care v-am vorbit, uh, s-a unit și el împotriva acestui proiect. Sunt oameni care nu vor să vadă cum copiii lor trec prin aceste uh, pasaje atât de periculoase pentru a se deplasa. Nu vrem să mai fim mințiți. Nu vrem să mai fie atâta minciună. Ne-am săturat și de aceea speranța noastră este ca dumneavoastră, Comisia de Petiții, să mențineți această petiție deschisă pentru a obliga statul spaniol să-și respecte promisiunile făcute față de orașul nostru, Mursia. Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Um, so this is a, a petition with... Mulțumesc. Este o petiție cu foarte multe întorsături uh, de situație. În 2009, evaluarea de impact uh, se referă la uh, tunelurile prin orașul Mursia. În 2014, petiționarii au notificat modificările ce urmau să se facă la fața locului la uh, proiectul respectiv. Le-am scris uh, autorităților uh, spaniole pentru a le spune că atunci când schimbi un proiect în mod semnificativ, trebuie să refaci evaluarea de impact. În momentul respectiv, 2015, autoritățile spaniole ne-au confirmat că nu, în continuare s-ar aplica vechiul, uh, um, vechea evaluare de impact, ci că nu avea, că nu se încălca legea prin schimbarea proiectului. Astea au fost ultimele vești, uh, dar iată, acum uh, auzim din nou ceea ce ne spun petiționarii, vom evalua cele spuse și vom menține contactul cu Comisia pentru Petiții și, pentru, și cu autoritățile uh, spaniole. Deci uh, vom evalua ceea ce ni s-a spus și vom reveni. Time to open the floor to colleagues. Rosa, you, you are in... Acum, uh, cine dorește să intervină, începem cu colega care trebuie să plece. Bios. Mulțumesc uh, petiționarilor și îmi cer scuze, va trebui să plec înainte să se încheie discuția în legătură cu această petiție. Am o obligație la care trebuie să particip. Vista la poziție de la, de la Comisión, que está pues, eh, permanentemente în contact cu el. Uh, și eu una cred că ar trebui lăsată deschisă această petiție. Eu am vorbit cu reprezentanții Ministerului uh, de Uh, dezvoltare și ceea ce mi-au transmis ei a fost că um, la un moment dat trebuie să se facă o deviere provizională uh, între linia de înaltă viteză care prin tunel și linia unui uh, tren regional. În orice caz, munca dumneavoastră a contribuit la schimbarea atitudinii ministerului. Ei au spus că vor îngropa această linie de înaltă viteză. Însă e clar că va trebui să se creeze o rețea de accese provizorii până când totul va fi îngropat. Am înțeles de asemenea că va fi și o discuție mm, în legătură cu îngroparea linii de mm, înaltă viteză în Mursia, unde vor fi reprezentate toate părțile implicate. E forul cel mai adecvat pentru a putea uh, urmări situația. Bien, me, me comenta que la declaración de impacto ambiental del año 2009 sigue Evaluarea de impact din 2009 încă e în vigoare deși aceasta s-a efectuat uh, pe mai multe etape, în funcție de fondurile disponibile. De la minister mi s-a spus că pe 15 noiembrie au început deja uh, etapa Santiago el Mayor și Senda de los Barrios. Deci au început acolo lucrările de mm, îngropare a liniei. Deocamdată se mm, Uh, pune acolo și o barieră acustică provizorie. Deci ei încearcă, bineînțeles, să nu afecteze prea mult uh, calitatea vieții uh, locuitorilor. Eu am încredere în ceea ce spune ministrul, în angajamentele pe care și le-a luat și cred că și acest for de discuții lansat poate să ducă la soluționarea problemei. Deci trebuie menținută petiția deschisă până când Comisia ne va prezenta ne- rezultatul negocierilor. Însă eu una am credință, am încredere că această petiție uh, se va soluționa cu se va soluționa pozitiv. Beatrice. Mulțumesc, Cecilia. Vreau și eu să le mulțumesc uh, petiționarilor și să le mulțumesc pentru că au venit aici cu această petiție care, practic, uh, e ceva despre care se discută de la începutul secolului. La început se vorbea despre faptul că trebuia să ajungă un tren de înaltă viteză subteran în Mursia. Deci cu asta s-a început totul. După aceea, când trebuiau să înceapă proiectul, nu mai aveau bani pentru ca trenul respectiv să fie subteran și guvernul care era la putere atunci a spus că nu e posibil să facă asta. Dincolo de ce s-a întâmplat și dincolo de modificările astea, pe mine mă îngrijorează, însă mă și liniștește cumva ceea ce a spus reprezentantul comisiei. Deci mă îngrijorează că vorbim despre un proiect care la un moment dat avea anumite caracteristici, și în funcție de proiectul acela, să nu uităm că acest tren uh, se uh, construia pe o cale ferată care exista. Deci pentru a oferi un nou serviciu. Însă ce mă îngrijoră pe mine e că acest proiect care s-a aprobat a dus la o evaluare de impact uh, favorabilă. <coughs> După aceea cetățenii și multe instanțe spun că proiectul s-a modificat între timp. Comisia Europeană, care e gardianul tratatelor, trebuie, bineînțeles, să aibă încredere în ceea ce îi spun autoritățile spaniole, însă dat fiindcă că există atâtea informații contradictorii, ar trebui să meargă să vadă la fața locului dacă aceste lucrări se desfășoară așa cum trebuie. Deci, cum spunea reprezentantul comisiei, și mă bucur că am auzit asta, deci a spus că se va face o nouă comunicare petiționarilor și uh, Uh, că dacă va fi necesar, uh, vor lua legătura cu autoritățile spaniole. Cum să nu fie necesar? Trebuie să las legătura cu ei. Și dacă sunteți la Madrid, de exemplu, astăzi, trebuie să mergeți și la Mursia pentru a uh, judeca, pentru a vedea ce se întâmplă, pentru a le oferi un răspuns adecvat petiționarilor și Comisiei PETI. Deci sunt niște argumente pe care nu le-am văzut noi. Deci argumentele despre care spuneați, că le-ați trimis de, primit de la guvernul spaniol. Comisia de Peti și eu ca membra grupului liberal. Deci această comisie consideră că petiția trebuie să rămână deschisă și mandatul pe care îl dăm noi comisia e să vadă la fața locului ce se întâmplă pentru a ne da niște garanții și pentru a ne asigura că proiectul acesta are o evaluare de impact favorabilă. Dacă nu, să se lanseze procedura de încălcare din măsuri preventive. Mulțumim, Beatriz. Doamna Albion. Mulțumesc. Eu vreau în primul rând să le urez bun venit petiționarilor. Și eu vreau să subliniez că de 73 de zile mii și mii de uh, localnici ieși în stradă pentru a-și uh, cere drepturile și spun că ei nu vor o barieră care să împartă în două orașul, o barieră periculoasă care uh, împiedică, de exemplu, persoanele cu handicap să, să circule. Două lucruri sunt importante. În primul rând, proiectul s-a modificat între timp. Trenul de mare viteză va ajunge la suprafață, nu prin subteran. Și a doua chestiune care are de-a face cu legislația europeană e următoarea. Declarația de impact asupra mediului s-a făcut uh, legătură cu un proiect care între timp s-a modificat. Deci e o declarație de impact asupra mediului incompletă segmentată. De ce zic că e segmentată? Pentru că și proiectul s-a segmentat pentru a evita să se facă o evaluare de impact globală și e și o evaluare care nu, mare, nu mai e de actualitate, deoarece proiectul s-a modificat. Proiectul inițial nu prevedea uh, ca trenul să ajungă la suprafață în oraș. Deci e o declarație incompletă și asta înseamnă că nu se respectă directiva de evaluare de impact asupra mediului și aici Comisia Europeană trebuie să se asigure uh, că se respectă. Și am văzut asta și alte situații, situații de infrastructură, de mari lucrări de, arbă, de urbanism. Da, ei recurg de multe ori la această practică. Deci segmentează proiectul, segmentează și declarația de impact asupra mediului. De aceea spun, că trebuie să vedem în primul rând care va fi uh, răspunsul dat de Spania Comisiei Europene. Așa cum s-a spus, Comisia trebuie să facă toate studiile oportune pentru a vedea dacă declarația de impact asupra mediului e valabilă sau nu, dacă trebuie făcută o nouă evaluare de impact și dacă trebuie paralizate lucrările până când uh, se vor lămuri lucrurile. Și eu cred că asta e opțiunea pe care trebuie să o privilegiem. Și, bineînțeles, noi, Comisia PETI, va trebui să luăm legătura cu Ministerul Lucrărilor Publice din Spania pentru a le cere lămuriri și pentru a transmite îngrijorările noastre legate de această barieră care va împărți orașul în două. Mulțumim, domnul Marcelezi. Marcelezi. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc și eu petiționarilor care au venit aici la Bruxelles pentru a ne prezenta această petiție. Eu pot să spun că e greu să trăiești într-un oraș uh, separat de tren. Am fost în Mursia cu această platformă pentru a vedea la fața locului cum stau lucrurile și e drept. Avem 50.000 de cetățeni din sudul orașului care rămân practic izolați de centrul orașului și de serviciile de bază. Există un singur pasaj la nivel, pietonal, deci gândiți-vă cât de complicat e să trăiești așa. Și cu proiectul actual uh, e clar că persistă îndoienile. Guvernul uh, spaniol spune că nu s-a schimbat evaluarea din impact asupra mediului 2009 încoace pentru că e același proiect, dar nu, ne dăm seama că pe lângă asta mai e încă un nou proiect 2, 3, 4 ani. O cale ferată paralelă pe unde ar ajunge terenul la, la suprafață în oraș. Deci asta înseamnă că ar trebui să se facă o altă valoare de impact și e normal ca uh, ministerului spaniol să-i se ceară lămuriri în legătură cu faptul că nu există o nouă evaluare de impact în legătură cu uh, acest proiect în paralel acum. Deci lucrările vor lucra acum câțiva ani. Lucrările de uh, îngropare a căi ferate, dar trebuie să vedem exact care va fi impactul în ceea ce privește dezarticularea mobilității în orașului, care va fi poluarea fonică, care va fi impactul asupra faunei urbane. Sunt niște mm, efecte clare pe care ar trebui să le evalueze comisia. Petiționarii vorbeau și despre convenția de la Arhus. Ei s-au adresat procurorului de mediu și nu au reușit să obțină un uh, răspuns. Aș vrea de asemenea ca și Comisia Europeană să-i ceară lămuriri guvernului spaniol, să ceară lămuriri referitor la ce s-a întâmplat cu procurorul spaniol de mediu și dacă se respectă convenția de la Orhus. <clears throat> Eu înțeleg temerile petiționarilor. Nu e prima oară când se fac promisiuni care nu se respectă. Și în Valladolid s-a făcut o promisiune, de exemplu, de a avea un tren de înaltă viteză uh, prin subteran, însă acum e la suprafață trenul respectiv pe totalitatea traseului. Deci în Spania avem multe probleme de acest timp, cum ar fi segmentarea uh, proiectelor, după cum s-a spus aici. Și în uh, cazul Donian am vorbit despre modul în care guvernul spaniol a fracționat proiectul pentru a eluda legile. Și comisia trebuie să vadă ce se întâmplă și are da, dreptate colega noastră când spune că ar trebui uh, să meargă reprezentanții comisiei la fața locului, să vadă ce înseamnă să ai o barieră fizică în oraș, barieră care să pară mii și mii de cetățeni. Deci trebuie deschisă petiția până când va fi soluționată așa cum trebuie de către Comisia Europeană și de către Guvernul Spaniei. Și mulțumesc încă o dată petiționarilor. Doamna Valena. Mulțumesc petiționarilor, le mulțumesc pentru lupta lor Așa cum spunea colegul meu, <coughs> există o tendință um, care se tot repetă la Comisia, cu guvernul central, dar și cu guvernele uh, și autoritățile regionale. Și, din păcate, începe să devină o practică normală și în alte proiecte, în alte țări. Și anume această fragmentare, fracționare a studiilor de impact asupra mediului. E trucul pe care l-au găsit pentru a duce la bun sfârșit proiecte care n-ar avea cum să fie acceptate. Și Comisia Europeană ar trebui să deschidă ochii la ce se întâmplă. E o practică care începe să fie obișnuită. Deci trebuie luate măsuri din partea Comisiei Europene, din partea Uniunii Europene. Cum spunea colegul nostru, am văzut-o în cazul Doniana, dar și uh, la multe alte proiecte. Răspunsul pe care l-a dat comisia anterior spunea că, dat fiind că o parte din traseu va fi prin subteran, va fi uh, suficient și gata. Însă Comisia Europeană nu are cum să-și permită să facă așa ceva, când e clar că persistă probleme acustice, de peisaj, um, probleme de mobilitate, deoarece e izolat un cartier de oraș. Și de asemenea există plângeri legate de accesul uh, publicului la informațiile în legătură cu aceste proiecte. Și aici e convenția de la Arhus. Deci trebuie să luați măsuri. Și aș vrea să reamintesc, așa cum au făcut-o și petiționarii, și vedeți această ultimă manifestație cu peste 50.000 care susțin uh, uh, pasajul în subteran. Care a fost reacția poliției? Au fost uh, loviți și atacați. Iată care a fost reacția guvernului. Asta ar trebui să îi dea de gândit uh, ministerului responsabil și, uh, de asemenea, guvernul regional din Mursia. Populația respinge acest proiect, deoarece uh, orașul va fi împărțit. Și așa cum spunea, respectiv la ce spunea colega de la Partidul Popular. Da, ministrul poate că a spus și a promis multe că va fi o linie subterană. Îmi amintesc aminte ce spunea ministrul Uh, Mi-aduc aminte când a avut loc un accident în uh, Santander cu un tren de înaltă viteză și am cerut atunci o, o comisie de anchetă, eram primar în Santander. Mi s-a spus că da, se va face, dar nu s-a făcut. Deci eu am văzut direct cum promisiunile nu se respectă. De aceea petiția trebuie să rămână deschisă Comisia Europeană trebuie să vadă ce se întâmplă la fața locului, altfel să vă lucrurile direct decât dintr-un birou. Și trebuie să mai discutăm despre petiția asta când vom avea toate informațiile necesare. Thank you, Soledad. Welcome back. Mulțumesc, bine ai revenit, Soledad, în comisie. De mult nu te-am mai văzut, mă bucur să te văd. Da? Păi si. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau, în primul rând, să le mulțumesc petiționarilor. Da, manifestația aceasta cu atâția oameni arată cât de importantă e problema pentru orașul Mursia. După ce am auzit comisia, am dau seama că uh, petenților li se dă dreptate, că lucrurile nu se întâmplă bine din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere a modului în care s-a ajuns la situația actuală sau tot uh, căutați sub refugii. Uh, însă locuitorii orașului știu clar cum vor ei să ajungă acest uh, tren în orașul lor. Deci trebuie trași de urechi cei care sunt la putere și au responsabilitatea în momentul actual, însă de fapt toți politicienii trebuie trași de urechi. Cetățenii din Mursia ne trag de urechi pe noi, pe politicieni, ne spun că nu așa se poate face. Mursia nu are cum să renunțe la ajungerea în a acestui tren. Aceasta e premisa de la care trebuie să pornim. În clar, în Spania s-a investit mult uh, cu acest tren de înaltă viteză, însă există anumite zone, mai ales cele periferice, unde încă nu a ajuns linia de înaltă viteză. Și da, din probleme bugetare, e drept asta că de multe ori lipsește și voința pentru a garanta coeziunea teritorială. Mursia e o zonă din sud-estul Spaniei, care trebuie să fie conectată bine cu restul Spaniei, ca și alte regiuni. Deci Mursia nu are cum să renunțe la acest proiect, cetățenii nu vor să renunțe la acest proiect, însă condițiile pe care le impun cetățenii sunt cele adecvate. În secolul 21 nu e posibil ca orașele să fie în continuare uh, tăiate în două de sosirea unui tren. Deci comisia trebuie să urmărească ce se întâmplă. E clar că autoritățile spaniole au nerespectat legislația. Deci comisia trebuie să facă o evaluare exhaustivă poate că se va ajunge și la sancțiuni. Eu nu îmi doresc sancțiuni, eu îmi doresc ca Mursia să aibă un tren de înaltă viteză uh, prin subteran. Și am vrea de la Comisia Europeană și un raport în termen de șase luni să ne spună care au fost rezultatele discuțiilor cu autoritățile spaniole cu care susțineți că ați luat legătura. Prin urmare, deci cer să luați legătura cu noi, cu Comisia de Petiții, pentru ca petiționarii să-și dea seama că noi uh, suntem un for care îi ascultă și care reacționează. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum le dăm din nou cuvântul celor doi petiționari. Oh, sorry, sorry, I didn't see you. Maite, please. Maite, te rog frumos să ai cuvântul. Muchas gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. N-am venit aici așa de mulți deputați de la atâtea partide politice pentru că uh, vrem să arătăm bine aici. Nu, știm care sunt problemele din Spania. Știm foarte bine cu toții. Și noi vrem uh, ca toate acele promisiuni frumoase să fie îndeplinite. Deci noi nu vrem ca această petiție să devină doar un fel de distracție a opiniei publice. Comisia, dincolo de munca pe care o va face acum, trebuie să meargă să vadă la fața locului ce se întâmplă. Unii dintre noi deja au fost. Există oameni care de ani de zile văd cum poate fi rănit acest oraș și vedem cum se pot transforma lucrurile în rău. Deci ce spuneau uh, vecinii e o mărturie clară a încălcării legislației. Faptul că anumite obligații au fost uh, eludate și de asemenea știm ce impact teribil poate exista asupra persoanelor uh, modeste. Sunt oameni <coughs> vulnerabili, dar cu foarte multă decență. Poate că ei nici măcar n-au spus care sunt toate problemele. Acești oameni au venit aici cu motive întemeiate și au nevoie de protecția noastră și de am venit aici atâția eurodeputați din Spania ca să vă cerem să lăsați petiția deschisă <coughs> și pentru ca dumneavoastră, Comisia Europeană, să faceți tot posibilul pentru a încerca să îmbunătățiți situația. De ani de zile, acești cetățeni își doresc o conectivitate mai bună. Însă dacă nu îi însoțim până la capăt, până când îngroparea acestei uh, linii subterane se va face. <coughs> Uh, lucrurile pot să ia întorsătură foarte proastă. Doamna aia la Sender. Mă scuzați, eram la o reuniune despre energie pentru Mediterana și am venit de departe. <coughs> În primul rând, bun venit petiționarilor. Am avut deja ocazia să mă întâlnesc cu petiționarii și să le ascult revendicările care sunt foarte întemeiate și nu doar foarte întemeiate, ci trebuie să vă spun că între timp au mai apărut niște modificări la nivel european. Prin petiția lor, acești oameni au reușit uh, să pună în mișcare niște lucruri care ar fi trebuit să fie prevăzute dinainte. Și anume că atunci când se lansează o lucrare publică de, pentru infrastructura de transporturi, cum e cazul acestui tren de mare viteză sau orice altă infrastructură care uh, în cadrul coridoarelor euromediteranene, deci care e în uh, rețeaua transeuropeană, deci care Um, vine uh, care um, reprezintă o prioritate europeană și am văzut asta cu tunelul Rastra, uh, am văzut-o și cu trenul și cu tunelul uh, în Granada. Acolo au pierdut și trenul convențional din cauza că lucrurile nu s-au făcut cum trebuie. Deci e important ca pentru fiecare lucrare de infrastructură majoră să se consulte populația, societatea civilă, și să se facă o consultare cât mai extinsă. Să e important ca, propria, ca Uniunea Europeană să prevadă uh, modul de compensare a problemelor cauzate în timpul lucrărilor. Am spus-o referitor la Granada și uh, acum referitor la Murcia. Trebuie să se, la Murcia trebuie să țină cont de modul în care lucrările acestea de infrastructură îi afectează pe oamenii viața de zi cu zi și cum îi pot afecta și pe viitor. cazul deciziei de îngropare prin subteran, această lucrare e o lucrare pionieră. Deși există linia asemănătoare în Catalonia și Gerona, și acolo au fost probleme. Deci e important ca acum, în cazul Mursiei, să nu se mai greșească deci e important să se prevadă ca în fiecare etapă să se facă nu doar o consultă și, consultare și să se dea explicații, ci ar trebui să se țină cont și de impact și de modul în care pot fi luate măsuri de compensare. Săptămâna trecută a fost ministrul spaniol uh, pentru lucrări publice în uh, Strasburg. Am vorbit tocmai despre aceste subiecte. Și eu îi felicit pe petiționarii. De multe ori ei vin aici după câteva luni de când uh, partea cealaltă a început să se miște. Însă, de multe ori, uh, bineînțeles că autoritățile reacționează cam târziu, însă pot să vă asigur că ministrul este sensibilizat în legătură cu această problemă. De aceea, petiția trebuie să rămână deschisă pentru ca la consultările pe care le va efectua Comisia Europeană cu Ministerul uh, de Lucrări Publice să avem niște răspunsuri clare în scris să ni se dea exact un calendar, să vedem când s-au făcut modificările la proiect Uh, pentru ca noi aici în Comisia de Petiții să putem să luăm o a doua decizie. Eu vă mulțumesc. Vă spun, ați reușit să faceți ca lucrurile să se pună în mișcare și la nivelul Uniunii Europene, ceea ce e bine. Și la Ministerul de Lucrări Publice din Spania, de asemenea, lucrurile au început să se miște, însă presiunea trebuie menținută, după cum știți bine, doamnă Wikstrom. Deci solicităm Uh, răspunsuri din partea Ministerului uh, de Lucrări Publice prin intermediul Comisiei Europene, deoarece de multe ori în propria noastră țară e greu să obținem aceste informații. Acum le vom da cuvântul petiționarilor pentru a trage concluziile. Două minute. S-au făcut aluzii la nevoia de a îngropa în subteran acest tren și uh, referitor la nevoia de a avea acest tren. Nimeni nu pune asta sub semnul întrebării, nu asta am spus. Însă cele două lucruri trebuie să fie compatibile. Și e prioritară această trecere prin subteran. Când acum 30 de ani am început să ne luptăm pentru asta, nu era vorba de trenul de înaltă, de mare viteză. Noi vroiam să nu mai avem această uh, împărțirea orașului din cauza unei căi ferate, care nu era atunci de mare viteză. Acum s-a ajuns la trenul de mare viteză, însă vrem să fie, să ajungă în oraș prin subteran, așa cum s-a stabilit în 2006. Însă acum vor să-l aducă la suprafață. Lucrările la suprafață se fac pentru a stabili, pentru a păstra actualul sens de circulație. Însă e o linie electrificată, se face o impermeabilizare totală, se face și un zid care ar împărți definitiv orașul. Deci impactul asupra mediului e mult mai grav. Eu pot să vă ofer informații, documente. Au existat încercări de a paraliza, bineînțeles, proiectul. Eu m-am referit la faptul că în 2011 s-a paralizat un proiect, însă s-a și în 2013, respectiv în 2014. Și am documentația pentru a vă arăta acest lucru. Un uh, proiect inițiat și adjudecat unei companii, deci după câteva luni, compania a fost lichidată și s-a retras această propunere. E vorba de noiembrie 2014. Sunt niște manevre așa de uh, ba da, ba nu, hai că facem, nu facem. Deci toate aceste manevre, acest dute vino, ne face și pe noi, pe localnici, să ne punem uh, întrebări în legătură cu seriozitatea lor. Deci va fi sau nu uh, o lucrare prin subteran? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și eu vă fericit deja pentru munca dumneavoastră. Deci ați început acum 30 de ani și ați reușit să aduceți problema în fața tuturor factorilor de decizie în Spania și în Uniunea Europeană. Deci felicitări pentru modul în care v-ați luptat uh, atât de aprig uh, în toți acești ani. Acum vom încheia discuțiile și vom lăsa petiția deschisă, după cum vă spuneam. Vom trimite o scrisoare Ministerului Transportului și Ministerului pentru Lucrări Publice și vom menționa următoarele lucruri. În primul rând, lipsa unui, unei evaluări de impact uh, actualizate, trebuie să fie adaptată uh, această evaluare la noul proiect, trebuie să solicităm uh, informații privind conformitatea sau non-conformitatea cu Convenția de la Arhus, asta s-a menționat uh, deja, și nu în ultimul rând, un angajament uh, ferm că acest tren va ajunge în oraș în subteran și <laughs> numai în subteran. Trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla asta. Cred de asemenea că avem nevoie și de o informare din partea Comisiei referitor la asta. Și ne-am dorit, bineînțeles, să ne uh, comunicați și nouă rezultatul dialogului cu autoritățile spaniole. Cred că asta este ceea ce putem noi să facem. Bineînțeles, putem să transmitem petiția pentru informare și Comisiei pentru Transport pentru a informa de faptul că se întâmplă asta. Cred că asta putem face. Toată lumea este de acord, văd că toată lumea dă aprobator din cap și aș dori să le spun petiționarilor că nu e întotdeauna este uh, atât de ușor uh, ca toată lumea să fie de acord uh, într-o comisie. În acest caz, <laughs> unic, colegii spanioli din toate grupurile politice sunt de acord. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru angajamentul de care dați uh, dovadă pentru a face lucrurile bine în frumoasa regiune Mursia din Spania drum bun înapoi spre casă și vă mulțumim încă o dată. Muchas gracias, muchas gracias. can I, can I just ask you to maybe leave the room a bit quietly and... Am să vă rog uh, să părăsiți sala în liniște pentru că mai avem alte petiții care ne așteaptă. Dacă puteți să vorbiți între noastre în afara sălii, ar fi ideal. Can I ask my colleague, Mrs. Albiol? Doamna Albiol, vă rog can I ask Mrs. Albiol to escort the petitioners outside the room and... Uh... Am să rog pe doamna Albiol să îi acompanieze pe petiționari în afara sălii. Mrs. Albiol, Mrs. Albiol, can I ask you kindly to escort the, the petitioners outside the room so that we can continue? Doamna Albiol, am să vă rog să ne permiteți să ne continuăm uh, activitatea. Now it's high time to turn to the Danish petitioner. Bun, acum a venit momentul să trecem la petiționarii danezi. Este vorba de încălcarea legislației UE în domeniul mediului de către Danemarca pentru a permite extinderea acvaculturii. Este petiția 578 și cred că doamna petiționar este prezentă. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Thank you. Thank you very much for uh, allowing me the opportunity to present this important case regarding Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă prezenta această petiție în ceea ce privește încălcarea legislației de către Danemarca în domeniul apei. Eu reprezint uh, mai mulți politicieni locali din diferite partide politice, mai mulți cetățeni care din păcate nu au putut fi prezenți. Uh, tocmai am avut alegeri în Danemarca. Este vorba de intenția guvernului danez de a crește poluarea în Marea Baltică și în Catigad. Uh, poluarea albei. În legea 111 există um, uh, un concept al marjei uh, um, în domeniul mediului și al apei, ceea ce permite um, poluarea mai mare cu nitrit și nu numai, ceea ce duce la eutrofizarea uh, Uh, a apelor. Mă voi concentra asupra trei puncte principale. Întâi, poluarea suplimentară, apoi consecințele uh, negative pentru regiunea noastră și țările vecine, iar apoi încălcarea legislației europene. În primul rând, Directiva cadru privind apa prevede că substanțele care duc la eutrofizare, inclusiv nitriții și fosforul, trebuie să fie reduse. 95% din apele uh, costiere din Danemarca nu respectă um, țintele um, provizorii în acest domeniu. Însă statul consideră că s-a creat această marjă pentru că s-au făcut alte reduceri ale poluării. Însă acest, uh, această marjă nu există nici în legislația UE, nici în știință. Permite întreprinderilor de acvacultură să uh, Um, emită 800 de tone în plus de nitrit și 96 de tone în plus de uh, fosfor, ceea ce încalcă legislația existentă. Se poate uh, polua chiar mai mult dacă există o compensare. Legea uh, um, pornește de la premisa că, de exemplu, um, fermie, um, cultura de uh, midi uh, poate uh, compensa uh, această poluare și poate um, reduce um, poluarea cu, nitrat, cu nitriți, însă trebuie să fie foarte apropiate ca să se întâmple asta și, în general, efectul nu este uh, dovedit. În, în același timp însă uh, aceste midii uh, sunt tratate uh, cu antibiotice și alte substanțe și elimină oxigenul din apă. Ne îngrijorează mediul marin din Kattegat și coastele din Jursland. Elimin, Eliminarea oxigenului ar fi uh, în detrimentul mediului marin uh, și al uh, industriei turismului, pentru că turiștii nu se bucură când văd alge și pești morți. De asemenea, cuprul folosit pentru grilaje, pentru cuști, este o poluare în plus. De asemenea, nu există această marjă de mediu pentru medicamentele folosite în acvacultură și uh, nici mai trebuie să vorbesc despre speciile invazive folosite în acvacultură. Acum, în ce măsură se uh, încalcă legislația europeană? Legea 111 permite compensarea poluării prin uh, midicultură. În sine, asta nu încalcă legislația europeană cu anumite condiții, însă pachetul agricol permite uh, o poluare suplimentară netă cu 800 de tone de, de uh, azot. Însă acest, uh, această marjă de mediu este în conflict cu legislația europeană pentru că uh, definește o zonă ca fiind nepoluată chiar dacă nu și-a atins uh, obiectivul uh, calitate de mediu. Iar uh, directiva privind apa nu permite poluare crescută în zone care nu respectă obiectivele de mediu strategia uh, maritimă și directiva pri, cadru privind apa sugerează că trebuie să se facă o analiză socioeconomică și o evaluare a impactului pentru astfel de inițiative și orice fel de astfel de evaluare ar arăta clar că mediul ar fi afectat, dar ar exista și efecte negative asupra creșterii și locurilor de muncă, printre altele în industria turismului. În concluzie, această lege încalcă principiile directivei cadru privind apa și a directivei cadru privind strategia maritimă. Permite poluare suplimentară uh, și asta uh, și uh, exagerează beneficiile financiare chiar dacă și ignoră faptul că există o alternativă. Solicităm Uniunii Europene să impună respectarea directivelor în Danemarca, să se uh, Um, pună capăt um, noilor um, ferme de acvacultură și să se impună schimbarea legii 111. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Uh, comisia lucrează din greu astăzi. Vă dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Când venim, uh, încercăm să lucrăm cât mai mult. problema poluării cu uh, substanțe uh, nutritive este una gravă în întreaga Europa și Comisia a fost foarte activă în acest uh, sens. Am dus în instanță anumite cazuri împotriva statelor membre. Cu siguranță nu, put, nu se poate spune că am fost pasivi. Astăzi vorbim despre un subiect concret. Măsurile fac parte din pachetul danez privind uh, alimentația și agricultura. Trebuie analizate fiecare, uh, uh, analizate toate elementele pentru a evalua legalitatea. Pe 1 iunie 2017 a existat o modificare a legii privind protecția mediului, însă este o clauză de autorizare pentru ministru, după cum a explicat și petiționara. Asta creează un temei juridic pentru ca ministrul să adopte legi în plus. Însă simpla acordare acestei puteri nu este o încălcare a legislației europene. Pe baza informațiilor pe care le avem, ministrul nu și-a folosit încă această competență. Deci, pe baza informațiilor pe care le avem noi la dispoziție, măsurile luate de Danemarca în acest caz, în ceea ce privește măsurile de compensare, nu constituie o încălcare a legislației Uniunii Europene și nu au fost folosite. Mulțumim foarte mult, doamna Auken. Da jeg ved, at der er mange hjemme i Danmark, der følger sagen. Men jeg vil sige til... Mulțumesc, voi vorbi în daneză, pentru că știu că mulți din Danemarca ne urmăresc. Aș dori să-i spun uh, și lui Peter și lui Cecil că este un caz care afectează și Germania și Suedia. Iar um, unii colegi din țările baltice ne-au uh, spus că cunosc foarte bine situația uh, și consideră că Danemarca a acționat ca și când nu ar face parte dintr-o comunitate internațională. Nici măcar nu au luat au avut în vedere să adreseze o întrebare comisiei, iar comisia nu a vorbit despre strategia marină. Strategia în domeniul marin este ceva nou și Danemarca nu a fost uh, condamnată. Practic, uh, bun, suntem uh, într-un cer care se închide, încercăm să rezolvăm lucrurile la noi acasă fără să ținem cont de strategia maritimă. Considerăm că ar trebui să, că am putea să ne permitem mai multă poluare. Încă un lucru în ceea ce privește, în, în privința căruia uh, Comisia ar trebui să se exprime. Strategia pentru mare și pentru calitatea apei trebuie să fie respectate împreună. Apoi s-au uh, făcut distincții între cele două, pentru că a existat o hotărâre privind directiva privind apa, unde Danemarca nu-și respectă uh, obligațiile și uh, directiva privind strategia maritimă. În ceea ce privește midicultura, nici nu știm dacă asta funcționează sau, funcționează sau nu. Nu este vorba de un fiord, este vorba de un uh, loc foarte apropiat de mare. Midiile ajung, vin din uh, uh, Zeelanda de Nord, uh, afectează, și, ajung, afectează asta și Suedia, uh, mai ales având în vedere um, direcția vântului. Nu ați putea măcar o dată să reacționați în mod corect? Ceva nu a funcționat bine. Un ministru încă nu a dat autorizația dar are dreptul să o facă, deci comisia nu reacționează. Comisia reacționează numai când răul e deja făcut. Când uh, mi s-a adresat întrebarea, uh, asta am spus că avem o lege care e pregătită, însă legea, însă comisia spune așteptăm să vină legea, dar legea este deja uh, existentă și comisia va interveni numai când răul va fi făcut. Cred că trebuie să uh, ne respectăm angajamentele și uh, Danemarca nu ține cont de perspectiva comunitară și trebuie trasă la răspundere. cei care sunt aici nu au poate ca primă prioritate mediul, dar cetățenii sunt foarte atenți la asta și eu sunt dispusă să vă ajut, însă comisia trebuie să intervină înainte ca răul să fie făcut. Er Jamen, jeg har jo også i, øh, i lang tid og med stor interesse og også med meget bekymring. Mulțumesc, am urmărit cu mult interes și cu îngrijorare acest dosar în ceea ce privește atitudinea guvernului danez care a dat autorizația pentru această posibilitate suplimentară de pescuit. Este vorba de uh, un pericol real în ceea ce privește substanțele nutritive care ar putea de- distruge echilibrul ecosistemului am as... când văd uh, răspunsul comisiei, sincer, uh, mă așteptam să aflăm mai mult despre asta sau măcar să avem răspunsuri ceva mai clare. Ne așteptam și să se folosească legislația existentă pentru a se spune că este încălcată legislația de mediu europeană. De ce este nevoie pentru a avea o decizie din partea Comisiei. Asta ne lipsește aici. Din câte înțeleg și din, după ce m-am consultat cu experți, ar trebui să reiasă clar că se încalcă legislația privind mediul. După cum a spus și doamna Aucan, este nevoie să, ca răul să fie făcut înainte ca comisia să acționeze? Iar în presa daneză, uh, din presa daneză reiese că lucrurile nu se, se petrec foarte bine, cantitățile din aceste substanțe sunt de fapt mult mai ridicate decât până acum. Cred că asta constituie un avertisment și sper că vom avea un răspuns mai clar din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim! Ordet tillbaka till petitionären. Varsågod. Cred că trebuie să dăm cuvântul din nou uh, petiționare. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei. Vă mulțumesc pentru că țineți cont de petiția noastră. După cum uh, a spus au spus foarte bine uh, prietenii noștri din Parlament, răspunsul dat nu este neapărat satisfăcător. Uh, se bazează pe uh, micul artificiu că încă nu s-a întâmplat asta, dar din câte știu eu, există cereri pentru a se face um, acvacultură de um, pește în deja depuse. Ar trebui să îi împiedicăm să uh, facă acest rău. De ce nu au fost întrebate statele vecine, de exemplu? În munca pregătitoare sau în alt sau în alte spații, în alte spații internaționale, foruri internaționale uh, Ați mai, ați mai auzit despre, acest, despre această marjă de mediu care practic permite pur și simplu mai multă poluare? Nu există în știință. Doamna Aucan. Er Aș dori să subliniez ceea ce s-a spus. Este surprinzător că Comisia nu a luat o poziție în ceea ce privește această marjă pe care și-o uh, și-o acordă mm, SIEș, guvernul uh, danez, pentru a polua în plus. Trebuie să respectăm legislația existentă. Și mă adresez și Cecilie și lui Peter pentru a le spune că trebuie să atrageți atenția în, țar, în țările dumneavoastră pentru că, evident, se pare că Comisia nu a acordat foarte multă atenție acestui subiect. Mulțumesc, spune doamna președinte. Este vorba de legislație națională. Documentul privind, um, legea privind protecția mediului uh, nu este uh, ceva la nivel european. Este o lege națională. sig om Østersøen, om Kattegat, så er vi inden for et EU-område. Og det vil sige... Când vorbim despre această zonă Kattegat, este teritoriul Uniunii Europene. Danemarca acționează bine pe cont propriu, dar lucrurile afect, dar acțiunile sale afectează întreaga Uniune Europeană. Danemarca a considerat că este vorba numai de legislația națională, dar eu cred că Comisia ar fi trebuit să acționeze. Iar Comisia pare să spună, așteptăm ca răul să fie făcut și apoi vedem, doamna președinte. Da, e dificil. Uh, ar trebui să fie clar, însă tot îmi dă dureri de cap. Avem o strategie UE pentru Marea Baltică, care nu a fost menționată până acum. Și poate că asta ar trebui să analizeze Comisia. Strategia privind Marea Baltică este un document care trebuie pus în aplicare. Nu trebuie să fie doar uh, o hârtie într-un sertar. Asta este o, una. Solicităm Comisiei să analizeze asta și dacă legislația națională respectă legislația europeană și dacă uh, strategia a fost uh, aplicată. Deci ce facem? Menținem petiția deschisă, solicităm Comisiei informații suplimentare în ceea ce privește conformitatea cu directiva și cu strategia privind Marea Baltică și vom scrie ministrul, Ministerului Mediu din Danemarca pentru a ne exprima îngrijorările în legătură cu acest subiect. Le vom recomanda, bineînțeles, să nu ofere permise pe baza noii legi. Însă trebuie să vedem asta și că trebuie să vedem asta dintr-o perspectivă mai largă. De asemenea, trebuie să se asigure conformitatea cu directiva. Asta mă îngrijorează. Yeah. The micro is not... Uh, sorry, or oh, sorry, that this environmental space which they... Uh, da, acest, uh, această marjă de mediu este important ca Comisia să, uh, să ia o poziție, pentru că nu există în legislația europeană. Doamna Wikström, ceea ce uh, asta nu se întâmplă numai în Danemarca și n-am să-l citez pe Shakespeare, știți la ce mă refer. Dar asta se întâmplă în mai multe țări, faptul că își văd mai de treaba lor și Um, nu țin cont de vecini, dar ce se întâmplă în Danemarca are consecințe pentru Europa în totalitatea ei și mai ales pentru regiunea Baltică, pentru Germania, Suedia și celelalte țări. Este ceva cu foarte mare uh, dimensiune europeană. Tocmai de aceea solicităm uh, Comisiei o cooperare aprofundată cu noi um, pe acest subiect și vă uh, rugăm foarte mult să țineți cont și de strategia pentru Marea Baltică. Mulțumim! Mulțumim! Ok, Peter? Da, deci, Peter, doamnă președinte, ar dori să ne consultăm uh, și cu colegii din celelalte Uh, comisii, Envi, Pescuit, uh, să întrebăm dacă sunt mulțumiți de situație sau nu. Văd uh, multă nemulțumire aici, dar ce spun comisiile, com, comisiile de resort? Poate da, și agricultură, dar cu siguranță cea pentru pescuit. Do that also. Da, foarte bine. Trimitem uh, o scrisoare către agri, către peș și solicităm uh, șefei noastre de unitate să pună acest uh, punct uh, pe ordinea de zi a discuțiilor din rețeaua PETI. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez drum bun înapoi înspre Danemarca. Acum trecem la punctul 16, 1 și 2, prezentarea studiului EPRS în ceea ce privește dispozițiile UE referitoare la ora de vară, în temeiul Directivei 2000, evaluarea impactului ex post. Irmgard Angelmeier de la EPRS este deja aici. Vă dau deja cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta <clears throat> studiul legat de ora de vară Mulțumesc, Animal, lucrez pentru Serviciul de Cercetare de la Parlamentul European. Am redactat acest studiu la cererea Comisiei Jurii. Jurii ne-a cerut să examinăm efectele orei de vară asupra diverselor sectoare, energie, economie și sănătate. Puteți găsi online acest studiu și sunt și niște copii, niște exemplare printate la intrarea în sală. În prezentare, <clears throat> întâi o să prezint contextul european pentru ora de vară, apoi efectele orei de vară asupra diverselor sectoare și o să examinez și opinia publică și în încheiere câteva idei cu privire la posibile scenarii. Ideea orei de vară este de a valorifica lumina zilei. Iată de ce e menționată ca fiind este în engleză Daylight Saving Time. curând după echinox se dau ceasurile acolo înainte, iar la sfârșit de octombrie se dau înapoi la ora normală. Ora de vară, prin natura ei, privește fiecare cetățean european. E un subiect adesea discutat cu o încărcătură emoțională. Face și obiectul mai multor petiții și anchete la Parlamentul European din partea cetățenilor care se interesează. În Uniunea Europeană există directiva 2000-84 care reglementează ora de vară. E a noua directivă europeană privind ora de vară adoptată prin procedura de codecizie și transpusă în legislația națională până la sfârșitul lui 2001. Și totuși această directivă n-a introdus de vară în Uniunea Europeană. Era o măsură de armonizare acest aspect de armonizare se reflectă clar în opțiunea bazei legale, articolul 114 din Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene, care reglementează adoptarea de măsuri pentru aproximarea legilor pentru a îmbunătăți funcționarea pieții interne. De fapt, majoritatea țărilor au propria istorie îndelungată cu ora de vară. Germania și alte state au introdus încă în primul război mondial ora de vară. Majoritatea statelor membre au revigorat în anii 70 sau 80, ori adevărat. Din trei motive principale. 1. <clears throat> Economisirea de energie. În anii 70, când a fost criza petrolului, un alt motiv. <clears throat> Prelungirea serii a lumii pentru a putea profita de activități în aer liber după programul școlar sau de la muncă și, în al treilea rând, alinierea cu țările învecinate sau parteneri comerciali europeni a fost un element uh, hotărător. Aceste motive sunt menționate în unele dintre legislațiile naționale. La început, statele membre au avut propriul calendar pentru adevăr, văzut ca problemă pentru piața internă, în special în transportul transfrontalier, comunicație și comerț. Prima tentativă de armonizare din partea Comisiei a fost în 1975 dar a fost nevoie de 25 de ani și 9 directive ca să se realizeze o armonizare de plină în Uniunea Europeană pentru ora de vară. Câteva cuvinte despre contextul internațional. În prezent, ora de vară se aplică în peste 60 de țări de pe mond, în special în uh, țările industrializate, America de Nord, Australia și Europa și într-o anumită măsură în Orientul Mijlociu. În Europa, doar patru țări nu uh, aplică sau nu mai aplică ora de vână. Islanda, Belarus, Rusia și Turcia. Toate celelalte țări din Europa își uh, <clears throat> aplică ora de vară în mod sincronizat, uh, în conformitate cu cerințele UE. Să vedem care sunt implicațiile ore de vară asupra diverselor sectoare. După cum vă dați seama, sunt sute de studii și documente de cercetare care examină un aspect examinează un aspect sau altul la de vară. și Comisia a examinat impactul potențial asupra diverse sectoare economice și sănătate în diverse studii externe. În 1999, Comisia a efectuat o evaluare de impact pentru a informa um, sau a sta la baza celei de anual directive, iar în 2007 a propus un raport de monitorizare pentru a verifica dacă ipoteza din anii 2000 era valabilă în continuare sau nu. Acest raport a avea un mandat în baza unui articol din directivă. Biroul pentru evaluarea tehnologiei a Bundestagului German consiliază Bundestagul în chestiuni de schimbări științifice sau tehnologice. Raportul Comisiei e un punct de pornire pentru un proiect major de cercetare. Constatările s-au publicat în primăvara lui 2016. Cu siguranță este studiul cel mai cuprinzător întreprins vreodată pe această temă. Proiectul a examinat dovezile disponibile științifice și non-științifice care s-au publicat din 2007 încoace și a comparat constatările cu concluziile Comisiei din 2007. Uh, valoarea acestui raport constă în faptul că face o analiză critică și evaluează și metodologia care stă la baza fiecărui document uh, științific. De fapt, adesea, metodologia utilizată sau factorii externi pot să explice de ce diverse studii ajung la concluzii diferite. Studiul nostru EPRS a luat rezultatele din raportul Bundestagului ca bază. <clears throat> L-am finalizat cu cercetări și constatări uh, publicate între timp. Examinează impactul orei de vară asupra pieții interne, energiei, agriculturii, siguranței și sănătății. Din cauza că timpul de limitat, o să mă limitez și eu la câteva aspecte. Piața internă merită atenția noastră pentru că, după cum s-a explicat, principalul obiectiv al directivei era de a asigura <clears throat> bună funcționare a pieței interne. Beneficiile directivei cu ora de vară asupra pieței interne s-ar putea să nu pare evidente la prima vedere. Cu toate acestea, costurile în lipsa armonizării ar fi substanțiale. Comisia a examinat această chestiune într-un studiu efectuat în 2014 și a tras concluzia că un aranjament lipsit de sincronicitate ar duce la costuri mari pe piața internă și pierde de productivitate. În ce privește energia, s-au examinat uh, economisirea de energie. Rezultatele nu sunt foarte clare. Concluzia, într-o țară nu se pot transfera neapărat în altă țară din cauza unor factori cum ar fi clima, locația geografică, obiceiuri culturale, dacă se folosește, e foarte răspândit aerul condiționat sau nu. Două studii recente trag concluzia că în ce privește consumul de electricitate, economisiri marginale se pot stabili pentru gospodăria publice, dar nu pentru consumul industrial. Un studiu major din 2016 a constatat că, în medie, economisirea de energie a orei de vară reprezintă 0,34% din totalul consumului de energie. The spectrum of health-related summertime uh, issues is broad. In de ce se discută uh, atâtea aspecte legate de um, ora de vară, efectele pe termen scurt și îndelungat? Există unele efecte benefice în sensul că oamenii beneficiază de um, lumina naturală mai mult, activități în aer liber, sport uh, în aer liber, care se consideră că ar fi bună pentru sănătatea fizică. Lumina soarelui este esențială ca sursă de vitamina D. Dar un argument care se aduce frecvent în contextul discuției despre ora de vară e faptul că tulbură bioritmul uman, așa numitul uh, ritm circadian. Efectul e comparabil cu efectele călătoriei între diverse zone sau fuse orare. Efectul combinat al tulburării ritmului natural și al privării de somn are un impact asupra concentrării și poate să ducă la oboseală cronică și la mețel. E nevoie de câteva zile, se consideră, să se adapteze la această schimbare, dar constatările din cronobiologie arată că ceasul biologic se adaptează mult mai puțin rapid decât s-a considerat înainte, că sunt unele cronotipuri care nu se adaptează ușor sau nu se adaptează deloc. Discuția legată de efectele orei de vară asupra ceasului biologic o să ia avânt, întrucât uh, premiul Nobel pentru medicină de anul acesta a fost dat uh, la unui grup de trei oameni de știință americani care studiază exact subiectul ritmului circadian. O să trec acum la opinia publică. Până în prezent, niciun stat membru n-a cerut să se schimbe regimul. Dar sunt diverse petiții și inițiativele cetățenilor și în parlamentele naționale care cer abolirea orei de vară ca atene. Chiar dacă trebuie să tratăm cu seriozitate aceste glasuri, dar există lacune de cunoștință în ce privește opinia publică, având în vedere faptul că Cele mai recente anchete Eurobarometru în anii 80, când numărul de state membre era de mai puțin de jumătate în cea din prezent și extinderea geografică era mult mai mică. Există o Există studii care arată că oamenii sunt foarte nemulțumiți, mai ales în Germania, dar și în alte state membre. Sondaje de opinie care arată că există diverse inițiative parlamentare sau cetățenești, dar, ca să fim cinstiți, știm foarte puțin despre atitudinea cetățenilor care nu spun nimic le place să stea mai mult uh, seara, nu interesează, sunt indiferenți, sau ce, fac, ce propun cei care vor abolirea? Să se rămână la ora de vară tot anul sau la ora de iarnă tot timpul? Există avantaje și dezavantaje ale orei de vară. Înainte de a... Mai am un minut cumva? Da, bun. Înainte de a de decide o schemă cu o singură oră, ar trebui să examinăm toate implicațiile pentru ora permanentă de iarnă sau de vară asupra uh, statelor membre în anul calendaristic în ce privește ora răsăritului sau opusului. Acestea diferă semnificativ de la un stat membru la altul în funcție de uh, fusul orar, uh, poziția în fusul orar și uh, situația geografică. Variațiile în cursul anului sunt ilustrate prin grafice în studiul nostru. Atena, Viena și Stockholm ca exemple și dăm și un tabel în anexă cu date pentru toate statele membre. În baza legislației actuale europene, statele membre nu pot decide singure să opteze să nu aplice directiva. Ar fi o încălcare a dreptului european, iar orice schimbare a regimului actual ar cere o schimbare a directivei. Există trei direcții de acțiune. Să menținem actualul regim cu ora de vară, să abrogăm directiva sau să o modificăm. Un cuvânt în legătură cu abrogarea, care ar, dacă statele membre au transpus directiva în legislația națională, o abrogare nu ar duce automat la încetarea orei de vară, ci doar la armonizare și readuce competența la nivel de stat membru în ce privește ora de vară. În lipsa unei directive privind ora de vară, statele membre ar putea decide dacă se mențină sau nu ora de vară și în baza cărui calendar. În consecință, o abrogare aduce riscul fragmentării, care în sine ar putea duce la distorsiuni pe piața internă, uh, care n-ar fi convenabilă pentru firme și cetățeni. Modificarea directivei ar putea permite statelor membre să opteze să nu o aplice. Există o astfel de schemă în SUA, dar puține state o utilizează. Unii sugerează să modifice legislația europeană existentă astfel încât să se abolească în manieră unitară trecerilor de vară. În acest scenariu, cu toate acestea, ar trebui să țină cont de ce înseamnă asta în ce privește ora răsăritului și apusului în fiecare stat membru. Pentru a atenua orice efecte nedorite, unele state membre ar putea decide să schimbe fusul orar, ceea ce ține de competența națională. În fine, nu noi, EPRS, putem uh, judeca scenariile. Scopul studiului a fost doar să sublinieze raționamentul și aplicarea actualei directive 2000-84 și în plus examinăm dovezile disponibile în diverse domenii pe care le afectează ora de vară. În acest sens, studiul nostru încearcă doar să aducă o contribuție imparțială la dezbaterea în derulare. Și vă mulțumesc pentru atenție. Scuze dacă m-am cam lungit cu vorba. Mulțumim, spune președinte. A fost foarte interesant să vă ascultăm. Ați adus multe subiecte la care nici nu m-am gândit. Ce dezastru ar fi, de exemplu, să dăm înapoi competențele diverselor state membre. <clears throat> S-ar ajunge la un haos total. Unii ar aplica, unii nu. Ce brambural ar fi? Haideți acum să ne adresăm petiții 2558 pentru abolirea orei de vară și de iarnă în Uniunea Europeană. Petiționat, domnul Schaffenot este prezent și mă bucur să-i dau cuvântul timp de 5 minute. Thank you. Mulțumesc. Ich möchte mich für die Gelegenheit erstmal bedanken. În primul rând aș dori să mulțumesc pentru oportunitate, pentru că îmi place Uniunea Europeană. Însă mulți se resemnează în fața birocrației bruseleze. De multe ori uh, publicul percepe asta. Iar uh, ora de vară a fost o, gre- o decizie greșită și greșeala și mai mare este faptul că nu se poate uh, corecta această greșeală. Asta înseamnă, exact asta înseamnă o birocrație. Cetățenii, uh, sigur, uh, își spun că uh, ideile care nu au fost bune ar trebui să fie uh, modific, schimbate. Uh, la două săptămâni după fiecare schimbare a uh, orei, uh, intervine, uh, intervine efectele negative. Persoanele se simt slăbite și se pierde din productivitate. Uh, efectele sunt uh, asupra bunăstării. Uh, da, iar uh, și nu numai, uh, și efectele nu sunt uh, numai uh, imediate. De exemplu, copiii, uh, dacă uh, e lumină mai mult timp uh, seara, ei vor dormi mai târziu, ceea ce le afectează calitatea somnului <clears throat> și, până la urmă, și capacitatea de învățare. Când este vorba de decizii politice, întotdeauna vor fi cei care nu sunt mulțumiți, dar în ceea ce privește ora de vară există o uh, majoritate. Eu aș propune să se creeze o oră de compromis între ora de vară și cea de iarnă, astfel încât nimeni să nu primească ce își dorește și toată lumea să fie mulțumită. Thank you very much. Mulțumim. Reprezentantul comisiei. Mona Bjork Ce suedez sună numele ăsta? Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși membri. Vă mulțumesc că ați pus acest subiect pe agenda zilei de astăzi. Mulțumesc și autorului petiții. Am luat notă de petiții relevante. Sunt mai multe legate de acest subiect. Desigur că luăm notă de îngrijorările exprimate în aceste petiții. Vreau să mulțumesc și Centrului sau Serviciului de Cercetare al Parlamentului European care a prezentat uh, cele mai recente studii și rezultatele lor. Într-adevăr, ați prezentat foarte bine și contextul acestei directive, în primul rând. De fapt, după cum s-a spus deja, niciodată n-a fost uh, ideea Comisiei sau Uniunii Europene să introducă o oră de vară. A fost doar o măsură organizatorică pentru a face ordine în uh, regimuri divergente de ore de vară la nivel național pentru a evita probleme pe piața internă. După cum s-a spus deja, decizia privind ora obișnuită ține de competența națională de fusul orar. Există trei fusuri orare aplicabile în uh, Uniunea Europeană. Din partea Comisiei, noi am reacționat și la diverse întrebări adresate de membrii Parlamentului în legătură cu acest subiect și deja am confirmat că <clears throat> examinăm în prezent chestiunea orei de vară examinăm diversele dovezi care există. Examinăm, desigur, și evoluția în statele membre și acordăm o atenție deosebită oricărei contribuții a cetățenilor la acest nivel. În acest context, așadar, suntem recunoscători pentru cercetările suplimentare care au fost prezentate. Pentru noi e o contribuție importantă suplimentară la reflexiile pe care le întreprindem petițiile, întrebările eurodeputaților care contribuie la examinarea pe care o facem noi în prezent. Suntem favorabili, desigur, ideea de a avea o discuție bazată pe dovezi și păreri reprezentative din Uniunea Europeană. Vă mulțumim și le vom examina în analiza suplimentară a acestui subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! <clears throat> Acum aș dori să întreb comisia, pentru că ați spus că în 2017 o să reveniți cu o reexaminare a acestui subiect. Păi n-a mai rămas decât vreo lună și ceva din acest an. Când uh, reveniți la Parlamentul European cu acest subiect? Știți cumva? Mulțumesc. Nu. Evaluarea în derulare și nu pot azi să vă confirm uh, vreo dată finală deocamdată în legătură cu această evaluare. Știm că am făcut o promisiune, dar uh, încă facem evaluarea, va trebui să revenim ulterior. Dar știm ce promisiune am făcut, dar nu prea e clar dacă o vom ține sau nu. Rămâne de văzut. Excelent, spune președinta. Mă refer doar la ce a spus uh, domnul comisar Bulci în octombrie 2016, că în 2017 va fi gata această examinare, ceea ce nu s-a întâmplat să luăm lucrurile așa cum sunt astăzi și acum deschid discuția pentru colegi, doamna Hauken. Aici uh, e dificil pentru că mie îmi place foarte mult ora de vară și sunt suficient de bătrână să-mi aduc aminte când s-a introdus. Uh, se născuserea copii mai mari. Singura problemă pe care o aveam să-i tragem pe sfoară să se ducă să doarmă și seara, deși soarele era sus pe cer. Asta era singura problemă ți-a depășit problema. Cel puțin în Danemarca, unde poți beneficia. Pentru că soarele e pe cer. În fine, în Finlanda, vara soarele nu apune niciodată, da? în care există mari diferențe între vară și iarnă. Diferența poate nu atât de mare ca în Groenlanda, Norvegia sau Islanda, dar acolo e minunat. Acum se spune că până și violența stradală crește. N-am mai auzit așa ceva din cauza lui de Gândiți-vă ce se întâmplă în Portugalia și Spania. Portugalia e cu ora Londrei, dar în Spania e cu ora Europei Centrale de pe vremea lui Hitler. Și uh, suferințele la care v-ați referit în fiecare zi, cum te poți adapta dacă e vorba de o diferență de o oră. În fine, știu că dacă e o diferență de trei ore sau șase ore e mai dificil, dar o oră e ușor de suportat. E clar ce a, prefer eu. Eu sunt răbdătoare, e important să aibă răbdare și partea adversă, da? Cred că aceste efecte negative sunt exagerate dramatic. Dacă vorbiți despre haos, nu, nu e ceva serios. Aș vrea să continui și singurul lucru în legătură cu care îmi pare rău este că ne-am adaptat la modul în care fac britanice. adică ora de iarnă revine prea târziu. Nu putem să ne bucurăm de diminețile mai lungi pentru că e prea târziu. Mie îmi place când se schimbă. Cred că schimbarea înapoi la ora de iarnă ar trebui să fie la sfârșit de septembrie, nu la sfârșit de octombrie, cum se face în prezent. Pentru a beneficia, adică pentru a beneficia mai mult de diminețile cu lumină care există vara, dacă ești mai la nord de Frankfurt, măcar. Mulțumim. Știm cu toții de șlagarul Summertime, uh, când uh, viața e dulce și frumoasă. Da, ce ci le-am descoperit săptămâna trecută și l-am cântat și aici la Strasburg. Încă mai există becurile clasice Edison de 150 de vați pentru a economisi energie, după care mi-au spus colegii finlandezi că acum avem becurile LED de care nu mai trebuie să ținem cont. Dar în Parlament încă n-au descoperit că invenția lui Edison de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost depășită de mult. Da, sunt multe probleme și erori care trebuie corectate. Peter, tu ce ai de spus? Mulțumesc, mulțumesc pentru studiu și mulțumesc uh, și petiționarilor uh, care au venit. Eu am avut de glumit. Petiționarul a, fă, a făcut o definiție, a venit cu o definiție foarte bună a compromisului. Uh, când nimeni nu e mulțumit, e un compromis. Poate că ar fi trebuit să folosim asta când, în, în negocierile pentru o coaliție în Germania. Bun, lăsăm gluma mai la o parte ce îi enervează cel mai mult pe oameni este schimbarea uh, orei. Eu când vorbesc cu cei din circumscripția mea, asta îi enervează, schimbarea. Și restul este aproape indiferent și recunosc că există o uh, majoritate care spune dacă reușiți să eliminați numai schimbarea orei și avem numai ora de vară, foarte bine. Uh, Studiul a spus, a menționat asta cândva um, în secolul trecut s-a încercat să se economisească energie și în timpul războiului și s-a introdus această măsură. Um, la bază și cauzele principale au fost um, argumentele economice, dar între timp uh, a reieșit că o poți să schimbi ora cum vrei, tot la zero ajungi, pentru că uh, cu fiecare efect pozitiv vine și un efect negativ. Între timp uh, se adaugă și alte efecte, dincolo de cele economice, foarte interesante. De asemenea, n-aș vrea să renunțăm la aspectul de armonizare vă rog frumos să nu avem uh, situații diferite în statele membre, să parcurg trei state membre și să fie trei ore diferite. Deci să păstrăm uh, ideea de armonizare, dar trebuie să îi cere mai mult uh, curaj comisiei. Nu există numai petiționare, există și o rezoluție a Parlamentului împotriva schimbării orei. Avem așa un fel de grup de acțiune care dorește să elimine această schimbare. Ne-am dorit mai multă mai mult curaj din partea comisiei, pentru că ne învârtim în cerc. Spunem, da, putem să mai discutăm, să schimbăm ora sau să nu mai schimbăm ora și mm, până la urmă tot nu se face nimic. Poate comisia poate veni odată cu, un, uh, cu o propunere, astfel încât să le dea puțin de lucru și statelor membre. Deci, vă rog, țineți cont de armonizare, dar și să spuneți odată ce-ar fi să nu mai schimbăm ora și să ajungem la o singură oră, oricare ar fi ea dar apoi ar trebui și statele membre să, um, abordeze subiectul. Da, fiecare spune, da, am putea, dar mai bine alții, dar mai bine nu, să o lăsăm baltă. Mi se pare un semn clar. În 2017 urma să vină un, o propunere din partea Comisiei, dar și Comisia ne spune să o luăm mai încet, să nu ne grăbim prea tare. Mi se pare o abordare un pic simplistă. Veniți odată cu o propunere, comisia, astfel încât statele să, să, să fie obligate să acționeze. Um, am vorbit și cu serviciul juridic pentru a vedea cine poate să schimbe ceva. Între timp lucrurile s-au clarificat. Comisia, dacă vrea, poate să modifice directiva. Și, bineînțeles, statele membre ar trebui să fie de acord ar trebui să trecem prin întregul proces juridic. Eu asta aș vrea să spun, să lăsăm petiția deschisă, aș dori să-l și liniștesc pe petiționar, bineînțeles, uh, uh, legile se pot schimba, uh, legile, singurele legi care nu se pot schimba sunt legile naturii, dar legile făcute de om se pot schimba, inclusiv cele în ceea ce privește trecerea la ora de vară. Deci, comisia ă, asta ă, ar trebui să scriem propunerea sa, nu că vrea ora de vară sau ora de iarnă, ci că vrea să renunțe la schimbarea de oră. Pentru că schimbarea are loc de două ori pe an. Dacă am avea o singură oră, din punctul meu de vedere, o oră de vară pentru totdeauna sau nu, dar este cu totul altceva. Încă o dată, mulțumim pentru petiție, pentru că ne dă oportunitatea să mai discutăm subiectul și încurajări către Comisie. Încercați odată să le faceți o propunere statelor membre, astfel încât să trebuiască să se ocupe și ele de subiect. Încă un lucru, pentru că a mai existat uh, un argument care s-a adus. A durat mult până când Europa să schimbe timpul deodată. Și vrem să evităm să dăm totul peste cap dar poate că a venit momentul în Europa, poate pentru Summertime Forever, dar cel mai important să evităm schimbarea orei. Noi vom încerca <clears throat> și în Parlament uh, să, fac, să sprijinim uh, această inițiativă, vom încerca să mai redactăm o rezoluție pentru a discuta asta în Parlament, însă trebuie spus, din punct de vedere economic, argumente nu mai există. Există mai degrabă poziții politice și cred că uh, trebuie întâi să ascultăm și statele membre și după aia să discutăm despre care timp e cel mai bun. Mulțumesc, Peter. Îi dau cuvântul domnului Șarfenort din nou. Danke. Ähm, Mulțumesc. Nu aș avea nimic de uh, adăugat. Ar fi frumos dacă s-ar elimina această schimbare a orei cât se poate de repede. În rest, mulțumesc. I thank you for having traveled all the way. Vă mulțumim pentru că ați călătorit până aici. Am să încerc să fac un rezumat. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul Comisiei pe acest subiect de altfel, pentru că 2017 este pe cale să se încheie, eu așa prevăd lucrurile că la începutul anului viitor va veni o propunere. Așteptăm cu nerăbdare, acesta este mesajul către comisie. Ce să facem? Menținem petiția deschisă și așteptăm um, rezultatul uh, examinării din partea comisiei a subiectului. Cred că asta respectă și cele spuse de Peter. Și vă asigur că în acest Parlament este un subiect fierbinte. Am văzut uh, atât de mulți colegi care vorbesc despre asta. Am, prim, am fost uh, supusă unui lobby puternic din partea atât de, uh, atât de multor colegi. Eu una călătoresc atât de mult, uneori cu diferență de fus orar de 7-8 ore, o oră de două ori pe an, nu mă afectează foarte puternic. Dar înțeleg că îi afectează pe alții. Deci să Uh, facem lucrurile cum trebuie, să așteptăm un răspuns din partea Comisiei. Mulțumesc uh, tuturor și mai ales petiționarului. Drum bun înapoi înspre Germania. Vom, uh, nu vom uita petiția noastră, de fapt nu le vom uita pe cele 18 care merg în direcția noastră, dar să știți că există și în exact în sensul opus petiției. <clears throat> Mulțumesc. Acum eu voi părăsi sala, voi fi înlocuită de Paul Ciachi, vicepreședinte, care este deja aici. Excelent. Luăm o foarte scurtă pauză și veți relua cu colegul meu. aj will Slovak language now. Priatelia, tak máme posledné, posledné dve petiții. Mulțumesc. Vom aborda acum ultimele două petiții. Începem cu petiția 2664 din 2013 din partea lui Gabriel Nse Obiang, din câte știu el nu este prezent. Aș dori să rog uh, reprezentantul comisiei să prezinte situația. Who is present from these two persons?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 Mă scuzați, este vorba de reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc. Din partea SAE câteva observații în ceea ce privește contextul general al petiției. Am să vă prezint situația de la, din perioada Uh, de când a fost lansată petiția și de când am intervenit ultima dată în 2015. După cum știți, situația politică în Guinea Ecuatorială, mai ales în ceea ce privește drepturile omului, uh, libertățile politice nu s-a schimbat în mod dramatic. Au existat mici uh, inițiative pentru deschidere politică, însă acestea nu au uh, afectat puterea guvernului Uh, perspectivele nu sunt pozitive, după cum organizațiile uh, internaționale uh, raportează. Unii opozanți rămân în exil, dar nu au un foarte mare impact, iar cei din Guinea Ecuatorială trăiesc în, sub amenințări și hărțuire câteva puncte în ceea ce privește persoanele numite în petiție, liderul istoric al opoziției în exil a dus unele uh, negocieri cu Obian pentru a se întoarce la Malabo, însă nu s-a ajuns la un, ac- un acord pentru întoarcerea din exil, pentru că se temea că vor exista manevre din partea regimului. Unul dintre petiționari s-a întors în Guinea Ecuatorială, însă nu a putut să acționeze în calitate de opoziție. Partidul său a fost supus unor limitări, iar el a fost uh, supus unor limitări, a fost uh, arestat la domiciliu și nu a putut să se întâlnească cu alți candidați. Mhm. În ceea ce privește spațiul politic, ultimele uh, evenimente sunt că în 2016 au avut loc alegeri prezidențiale, opoziția a boicotat uh, alegerile câștigate de către președinte după 37 de ani la putere, au existat și uh, acte de violență împotriva opoziției. De asemenea, au avut loc alegeri um, parlamentare și locale pe 12 noiembrie. Votul a avut loc um, într-un context în general pașnic. Au fost um, trimise câteva echipe de observatori din partea Uniunii Africane, dar și din partea comunității țărilor vorbitoare uh, de portugheză. S-au observat nereguli, și uh, a reieșit clar că vor câștiga foarte clar, uh, net, uh, ce, part, part, va câștiga foarte net partidul de la, guvernament, de la guvern. Și asta s-a și întâmplat. Toate cele 55 de locuri din Senat au fost câștigate de acest partid și 99 din 100 din adunarea din, adu- din adunare au fost câștigate de acest partid. Deci, iată cum stau lucrurile și situația în general în uh, Guinea Ecuatorială de ultima dată când am mm, intervenit noi în ceea ce privește această petiție. Uniunea Europeană a continuat să um, interacționeze cu guvernul um, din Guinea pentru a-și exprima îngrijorarea în ceea ce privește situația generală, um, încercând și să încurajeze guvernul uh, să îmbunătățească situația în ceea ce privește drepturile omului, libertățile politice, mediul politic și libertatea de exprimare în general. Mulțumesc! Mulțumim! Aș vrea să îi întreb pe colegi dacă doresc să intervină. Se pare că nu este cazul. Propunerea mea referitoare la această petiție este următoarea. Situația este una complexă, este foarte încărcată politic și mă tem că comisia noastră nu poate schimba situația. Propunerea mea este să trimitem o scrisoare autorităților spaniole și să le informăm de problemă. Am trimit o scrisoare și doamnei Mogherini. Uh, am menționat petiția și problemele din, menționate în ea și după asta am încheia, am închide petiția pentru că este probabil maxim ce putem face uh, pe un astfel de subiect. Văd că văd aprobare în rândul dumneavoastră, deci așa să acționăm. Iar acum ultima petiție 0405 din 2017 este prezentată de domnul Cezar Sfuli Relo din Spania. Aveți cuvântul, domnule Relo, timp de 5 minute. Stimați membrii ai Parlamentului European, în primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi pentru a vă prezenta petiția pe care am făcut-o acum câteva luni în fața Parlamentului cu privire la încălcarea drepturilor omului uh, asupra migranților în Libia și eventual și posibile crime împotriva umanității uh, săvârșite în această țară, precum și rolul instituțiilor europene. Suferința migraților deținuți în Libia e um, uh, o pată pe conștiința omenirii. Politica UE de a asista casta de gardă libaneză de a, pentru interceptarea și returnarea migrațiilor în uh, Marea Mediterană e inumană. Comunitatea internațională nu poate să se facă că nu vede și care sunt ororile de neimaginat prin care trec migrații din Libia. Sunt cuvintele lui Zid Rad al-Hussein, șeful înaltului uh, comisar ONU pentru drepturile omului, care a făcut aceste declarații în 14 noiembrie. Am început această petiție acum șase luni. Eu, ca individ și ca cetățean european, însă ca și jurnalist, într-un moment când eram uh, mânios uh, văzând uh, imagini uh, uh, cu încălcările îngrozitoare ale drepturilor omului împotriva migraților, care au loc acum uh, și au loc deja de ceva timp în Libia. În mijloace de comunicare internaționale s-au publicat multe dovezi. Au existat și denunții din partea instituției internaționale, precum Organizația Internațională a Migrației, ONU, Amnesty International sau Human Rights Watch. Și în dosarul pe care vi l-am prezentat puteți vedea aceste dovezi. Mai multe organizații prijină această petiție, organizații care au un rol activ în ceea ce privește apărarea drepturilor omului pe ruta migratorie din Mediterana Centrală. E vorba de Medici Fără Frontiere, Oxfam Intermon, Jugendrettet, Sea-Watch și Proactiva Open Arms. Și unele din aceste ONG-uri v-au transmis și dumneavoastră scrisori pe care le aveți în dosar. Doamnelor și domnilor, faptele din Libia trebuie să vă facă să uh, reacționezi. Vorbim de persecuții, muncă forțată, detenție arbitrare, asasinate, violuri, tortură. Și asta se întâmplă în centrele de detenție conduse de rețele de traficanți de persoane care operează acolo. Ambasadorul uh, german din Nigeria spunea într-o notă către Ministerul de Externe condițiile pentru migrați și refugiați de Libia sunt mai rele decât în lagărele de concentrare. Peste jumătate de milion de migrați au fost identificați pe teritoriul Libiei de către Organizația Internațională Migrației într-un raport din 5 noiembrie însă e posibil să fie și mai mulți oameni. E vorba de sute de mii de persoane care sunt, practic, uh, blocate uh, într-un loc pe care instituția dumneavoastră îl denunța ca fiind o piață de sclavi. Și recent am văzut pe CNN un reportaj cu o licitație de persoane în Libia, deci sclavie la porțile Europei. 74% din persoane refugiate și migrație spun că au fost martore la asasinarea sau și tortura uh, celor cu care călătoreau. Conform unui raport Oxfam din august 2017 care se numește You aren't human anymore. Vă voi citi acum și mărturile a două persoane din Libia. Cidi, 18 ani, din Gabia, vorbește despre tortura la care a fost supus în Libia. Când tocmai ajunsesem în Libia în 2016, a fost răpit de un grup care m-a dus la închisoarea Suvarai din Sabrata, unde am rămas aproximativ trei luni cu alți deținuți. Eram hrănit o dată pe zi și eram torturați uh, toți care eram acolo. Am fost supus la tortură, prin atârnare. Mâinile mi-au fost uh, legate la spate și eram atârnat cu o sfoară de uh, de tavan în timp ce eram lovit continuu în cap. Jude, de 25 de ani, din Nigeria, spune că a fost supus la umilințe în mod uh, regulat în timp ce era în închisoare. Pasnicii ne dădeau mâncare printr-o gaură în ușă. Uneori veneau și ne pedepseau, ne umileau, ne obligau să rămânem dezbărcați în timp ce ne trăgeau de urechi. Când eram prea obosit de la muncă, soldații veneau, mă obligau să mă așez și să mă întind și mă loveau peste tot. Și am văzut oameni grav răniți din cauza bătăilor. Unii au fost duși la spitale, la spital și unii nu s-au mai întors niciodată. În acest context, pentru a opri fluxul de sosiri în Europa, care în 2016 a depășit 180.000 de persoane, Parlamentul, ca și alte parlamente din țările europene, cum e Italia și Marea Britanie, au aprobat să se plătească și să se formeze garda de coastă din Libia și din guvernul Lib, externalizând astfel controlul frontierelor, lucru care a fost criticat recent de ONU și de alte organizații. Și trebuie să spunem că sunt bani transmiși guvernului libian, unul din cele trei guverne de acolo, care are un control redus asupra teritoriului. Libia e un stat eșuat. Și eu vă pun următoarele întrebări. E ceva ce se poate menține pe termen lung această externalizare a frontierelor? V-ați gândit că ar putea să existe șantaj și exigențe din ce în ce mai mari din partea țărilor terțe care se ocupă de controlul frontierelor noastre? vă dați seama că banii trimiși guvernului lib uh, poate că nu, e, uh, nu sunt folosiți pentru controlarea migrației, având în vedere că acolo are loc un conflict armat? Oare Parlamentul nu participă la finanțarea directă sau indirectă a grupurilor armate? E legitim să finanțeze un guvern care nu are sprijin social și nici nu controlează teritoriul? instituțiile europene nu încalcă oare acorduri internaționale în ceea ce privește dreptul la azil, finanțând și colaborând la returnarea de migranți și eventuali solicitați de azil într-un teritoriu aflat în conflict? Oare uh, paza de coastă libiană respectă drepturile omului? Și se garantează oare returnarea celor care încearcă să fugă din Libia? pe cale maritimă? Sunt întorși acești oameni în locuri sigure și acum să vă spun care sunt condițiile în centrele de detenție unde sunt trimiși înapoi emigrații. Unii dintre aceștia ajung din nou în mâinile traficanților de oameni. De asemenea, ONG-uri de salvare maritimă care sunt acum uh, um, criticate de guvernul italian într-o campanie uh, Uh, pentru munca lor de a salva viața. Deși aceștia și aceste ONG-uri au fost atacate de pază de coastă libiană în ape internațională când încercau să salveze oameni și în unele incidente s-au pierdut și vieți omenești. Cifrele de migranți uh, scapa, uh, salvați și um, transferați în Italia anul acesta, deci cifrele vor fi sub cele de anul trecut. Da, s-a atins obiectivul, dar cu ce preț? E normal, e legitim să se blocheze această cale de scăpare pe mare a migranților în timp ce nu li se garantează uh, securitatea fizică în Libia. Există mii de migranți acolo în risc, persoane torturate, asasinate de mafioși, de traficanți de persoane. Sunt pierderi de vieți uh, omenești la fel de grave ca cele de pe mare. Însă nimeni nu e acolo ca să documenteze ce se întâmplă. Poate că asta vă va ajuta să înțelegeți ce se întâmplă. E o criză umanitară de mare anvergură. Păi pentru asta e nevoie de niște soluții politice la înălțime, la înălțimea valorilor pe care se bazează UE. Tratatul de la Lisabona consideră valorile fundamentale ale UE ca fiind respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalitatea, drepturile omului. Și spune că Uniunea trebuie să promoveze pacea, bunăstarea popoarelor, ce s-a întâmplat cu aceste principii. Europa nu mai poate să păstreze tăcerea. Tăcerea sa și lipsa de acțiune înseamnă complicitate. De aceea rog Parlamentul să inițieze uh, anchete pentru a vedea ce se întâmplă în Libia cu încălcările sistematice ale drepturilor omului. Trebuie puse sub semnul întrebării acordurile semnate cu Libia atâta timp cât nu se poate asigura integritatea fizică a persoanelor afectate. Trebuie niște acorduri internaționale pentru evacuarea urgentă a migraților blocați în Libia către țări terse sigure și trebuie să se colaboreze și să lucreze inteligent cu o viziune pe termen lung pentru a combate rețelele de traficați de persoane. Doar așa Uniunea Europeană va fi din nou un termen de referință în ceea ce privește apărarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș dori acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a-și prezenta poziția. Vă rog. Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Domnule președinte, stimați deputați, cred că trebuie să începem cu eliminarea unor neînțelegeri. Ceea ce se întâmplă migranților în Libia este o infamie. Centrele de detenție din uh, Libia sunt uh, o rușine. Traficul de migranți și sclavia denunțată de mai multe organizații media de curând um, încalcă demnitatea umană. Suntem de acord în privința acestui fapt și suntem conștienți uh, și la curent cu această situație și tocmai de aceea acționăm. Însă este de asemenea o rușine numărul migranților care mor pe mare. 3771 în 2015, 5000 în 2016, peste 2000 în 2017. Să nu uităm care a fost cauza inițială a mobilizării noastre, când uh, în aprilie 2015 uh, unele vase uh, au eșuat pe coastele Siciliei și când s-au pierdut peste 800 de vieți. Să nu uităm indignarea care ne-a cuprins atunci și care a fost la baza eforturilor noastre. Très brièvement, les conditions dans lesquelles se passent ces deci- Aș vrea să vă amintesc condițiile în care au loc aceste plecări uh, pe mare. Migranții sunt forțați să se urce pe embarcațiuni uh, care nu sunt uh, deloc prevăzute pentru a supraviețui unei traversări a Mediteranei. Este ceva de ordin criminal și o rușine și tocmai de aceea trebuie să acționăm să nu vorbim, nici nu mai uh, vorbim de cei care își pierd viața în deșert, în Libia. Nu avem niciun fel de estimare, dar uh, putem numai să ne închipuim câte victime sunt. Statul de conflict, situația de conflict uh, continuu din Libia și fragmentarea este un teren fertil pentru exploatarea migranților în această țară. Ce să facem în această situație? Avem două opțiuni. Putem să spunem că Libia este un butoi de pulbere um, și că nu putem să facem nimic, pentru că nu avem acces uh, la um, pârghile politice care să ne permită să acționăm. Și mă întreb care ar fi uh, reacția comunității internaționale în fața unei astfel de lipse de acțiune. Sau, în schimb, putem să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a încerca să facem ceva și pentru a încerca să uh, îi ajutăm pe acești oameni. Bineînțeles că am ales a doua opțiune pe care o punem în aplicare conform unei strategii care ține cont de toate aceste elemente. Întâi, să salvăm vieți, să protejăm migranții și să stabilizăm Libia. Asta încercăm să facem în momentul de față. Fondul fiduciar de urgență pentru Africa, care a fost creat la Valeta în 2015, a ajuns uh, să promoveze programe în Libia în valoare de 162 de milioane de euro. 120 de milioane, deci peste 3 sferturi, sunt consacrate exclusiv protecției migranților și stabilizării uh, comunităților uh, gazdă. Ce înseamnă pentru noi protecție? Prin agențiile noastre înaltul uh, comisariat pentru refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație. Uh, intervenim în punctele de uh, debarcare, facem acolo un recensământ Uh, Organizația pentru Migrație și UNHCR uh, identifică migranții cei mai vulnerabili și asigură pentru aceștia posibilitatea de a se întoarce acasă în țara de origine cu un uh, pachet financiar care le permite reintegrarea socială. OIM uh, și în altul comisariat um, acționează de asemenea în centrele de detenție și nu în scopul de a deține oameni, ci de a îi scoate pe oameni de acolo. Toate eforturile acestor organizații merg în acest sens. Din nou, prin uh, programe de uh, returnare voluntară și de integrare. Toate acestea sunt acompaniate de o strategie de presiune constantă asupra autorităților libiene cel puțin acele autorități care controlează centrele de, de, de detenție la care avem acces. Deci se depune uh, presiune pentru a se trece de la centre de detenție închise la centre de primire deschise. Am înțeles că o delegație a Parlamentului European uh, se pregătește să meargă în Libia și profit de această ocazie să uh, invit uh, pe cei care vor merge la fața locului să transmită tocmai acest mesaj autorităților libiene pentru a se permite crearea unor centre de primire deschise. S-a făcut uh, un mic progres uh, de curând când OIM și în altul comisariat au uh, uh, anunțat crearea unor spații sigure, safe spaces, în care să fie plasați migranți cei mai vulnerabili, de exemplu în uh, familii, gazdă, în comunități gazdă sau în uh, locuințe. Este un mic caz, uh, o măsură limitată, dar este un model pe care dorim să îl promovăm în Libia. Stabilizarea comunităților gazdă este și ea importantă vorbim despre autoritățile locale. Trebuie să facem în așa fel încât să, acestea să poată primi migranții în condiții decente și să le poată asigura servicii de bază bun, atât libienilor cât și uh, migranților. Este vorba aici de um, programe mai clasice, furnizare, aprovizionarea cu apă, servicii de sănătate, educație, uh, echipamente sanitare. Și nu în ultimul rând, suntem pe cale să semnăm cu Italia uh, pentru un program de gestiune a frontierelor cu mai multe elemente. Unul dintre aceste elemente este formarea pazei de coastă libiene uh, pentru un comportament mult mai profesionist decât până acum, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, Ă, paza de coastă libiană nu este o entitate care se confrunt, care uh, efectuează în mod profesionist uh, operațiuni de salvare pe mare. Tocmai aici încercăm să acționăm pentru a face în așa fel încât atunci când are loc o salvare pe mare, de exemplu, migranții să fie tratați în mod demn și profesionist. Însă, acest element al uh, protecției frontierelor uh, conține și o altă dimensiune, lupta împotriva traficului, a contrabandei și a traficului de ființe umane. Și nu în ultimul rând, nu, nu finanțăm guvernul libian, nu finanțăm milițiile, nu finanțăm centrele de detenție în Libia. În Libia, banii noștri merg către partenerii noștri de punere în aplicare, astfel încât ei să ajute direct migranții deținuți în centrele de detenție și pentru a asigura comunităților locale condiții de viață demne care să permită protecția migranților. Deci, pe scurt, Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule petiționar, am decis să acționăm pentru că lipsa de acțiune nu este o opțiune în acest context. Mulțumesc. Ďakujem tiež za vaše vystúpenie, pán Filori. Vă mulțumim, domnule Filori, pentru prezentare. Apreciem ce faceți acum. Are cuvântul uh, doamna care a solicitat o intervenție. Bună. Gracias. Doamna Albiol. Mulțumesc. În primul rând, îmi pare rău că suntem așa de puțin numeroși aici pentru o mărturie atât de interesantă și pentru imaginile pe care ni le transmite astăzi aici petiționarul. Ar fi fost interesant să fie mai mulți uh, colegi prezenți, mai multă lume în sală. Noi criticăm foarte mult politicile migratorii ale Uniunii Europene, politici care se bazează pe deportări, pe centre de deportare și pe externalizarea controlului frontierelor. Ceea ce ne-a transmis petiționarul e o explicație foarte bună cum funcționează această externalizare a frontierelor noastre. Uniunea Europeană plătește o țară terță pentru ca această țară terță să se ocupe de migranții respectiv, să fie practic temnicerii acestor persoane. Iar astfel noi, Uniunea Europeană, ne eliberăm de această responsabilitate în, timp, în schimbul unei plăți. Acorduri cu țări care nu garantează o respectare a drepturilor omului. Avem acorduri cu Marocul, cu Turcia, dar Uh, foarte grav și sângeros e acordul cu Libia. 162 de milioane de euro de la fondul fiduciar, ne spunea reprezentantul uh, SEAE. Pentru o țară în care nu există un guvern oficial, pentru un stat eșuat, antrenăm niște miliții care se numesc pază de coastă, însă de fapt nu se știe uh, care din cele șapte miliții antrenăm noi? Din cele șapte, deci nu știm de fapt pe cine antrenăm noi acolo. Există șapte miliții care se autointitulează pază de coastă, deci noi nu știm pe cine antrenăm acolo <coughs> și nu știm uh, cine conduce aceste uh, miliții centrele de detenție sunt oribile, sunt ca niște lagăre de concentrare unde există tortură, sclavie, violuri, încălcări grave ale drepturilor omurilor și toate acestea finanțate cu banii Uniunii Europene. Deci iată ceea ce finanțează Uniunea Europeană și ceea ce permite Uniunea Europeană să existe. Reprezentantul Comisiei, bineînțeles, ne prezintă lucrurile ca o opțiune dublă. Fie morți pe mare, fie sclavi în Libia. Alegeți una din opțiuni. E bine, nu se poate alege între astfel de două opțiuni. Există o alternativă. Poate exista o cale legală de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Pot fi găsite coridoare sigure de intrare în Europa. Se pot da vize la ambasadele noastre pentru a ajunge în Europa. Problema e că nu dorim ca acești oameni să ajungă în Uniunea Europeană, nu vrem să punem piciorul în Europa. Și de aceea avem politicile acestea pe care le avem în UE. Fie mor, fie uh, devin sclavi în Limbia. Fie lucrează în fabricile de textile uh, copii de 10 ani în Turcia. Asta e realitatea politicilor UE în domeniu. Să nu spuneți că nu există alternative. Există. Există alternativa de a veni în condiții demne și sigure pe teritoriul Europei pentru a te bucura de niște condiții de trai pentru viitorul tău. Eu cred că trebuie ca noi, Comisia de Petiții, să reacționăm. Nu e prima petiție pe care o avem în legătură cu refugiații și imigranții. Avem petiții cu privire la Turcia. Am primit multe petiții în ultima vreme, deoarece știu că cetățenii sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă. <laughs> și de altfel e foarte diferită îngrijorarea cetățenilor de atitudinea guvernelor. Multe persoane s-au mobilizat, uh, Welcome Refugees erau sloganurile pe care le arborau acești oameni, ceea ce e exact uh, invers de ceea, e complet diferit de ceea ce fac guvernele. Și pe de o parte, eu cred că ar trebui să transmitem această mărturie colegilor de la Comisia Libe. E comisia responsabilă pe fond. de altă parte, noi um, ar trebui să cerem Comisiei Europene să ne transmită rapoartele pe care le deține în legătură cu externalizarea frontierelor, ce acorduri au cu Libia, ce garanții au primit pentru respectarea drepturilor omului, cum monitorizează ei respectarea drepturilor omului acolo. Nu știu, să cerem informații Comisiei informații pe care noi să le transmitem la rândul nostru petiționarului și în ultimul rând la coordonatori ar fi important să existe posibilitatea de a adresa o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, comisiei în plenară. Să înțeleg că asta e o măsură ulterioară, să e o cale de a acționa, pentru că trebuie neapărat să uh, reacționăm. Eu cred că Mulțumim. În legătură cu prezentarea dumneavoastră, Ședința aceasta e transmisă în direct pe internet, deci putem fi urmăriți și de deputați, și de asistenți, și de publicul larg. Am Aici o poziție scrisă din partea PP care sprijină petiția și propune să o păstrăm deschisă pentru că acoperă o chestiune extrem de gravă. În calitate de președinte am uh, spus că apreciem eforturile la care se referă domnul Filore și repet pentru că am spus precis ce finanțăm și ce nu finanțăm cu bani europeni. Cred că nu și are locul o critică globală. Sunt aici nu doar în calitate de președinte, ci și ca reprezentant al Partidului Popular European. Și cred că filozofia noastră cum că problemele din Asia și Africa ar fi că rezolvăm problemele dacă aducem pe toți oamenii în uh, Europa, nu e deloc realistă. Europa e un continent mic și cu posibilități limitate, dar sunt de acord cu cei de aici care au spus că trebuie să fim activi și implicați pentru că e o problemă gravă. Îi mulțumesc autorului petiției încă o dată pentru efortul și pentru petiția depusă și cred dacă putem aproba propunerea făcută de colegi, deputați și secretariat, adică vom informa Comisia de Resort în legătură cu situația și vom continua să urmărim discuțiile cu autoritățile din Libia. Vom transmite petiția spre informare Comisiei Libe, după cum s-a propus, și vom uh, informa și vom cere o poziție din partea Comisiei pentru Afaceri Externe pentru că ține și de domeniul lor. Domnule Rela, propunerea mea este ca propunerea să rămână desigur deschisă. Vom aștepta să vedem evoluții suplimentare. și vom vedea ce vor putea negocia colegii din Libia, ce poate să facă Comisia Europeană și după o anumită perioadă de timp, <clears throat> când considerăm că am primit informații suplimentare suficiente, vom reveni la petiție și vom continua să o discutăm. Deci vom urmări situația în colaborare cu alte comisii parlamentare și cu Comisia Europeană și vom reveni la ea din nou. Așadar, permis, petiția rămâne deschisă. Sunteți de acord cu procedura propusă? Da? Bun. Doamnelor și domnilor, cred că am ajuns la sfârșitul ședinței de astăzi. Mulțumesc pentru participarea activă și ne revedem săptămâna viitoare. Un weekend plăcut și ne vedem uh, săptămâna viitoare. Mulțumesc!